No. Hallo, ich bin die Vorsitzende. <laughs> ja. Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Doamna președinte ar dori să înceapă reuniunea. Dacă nu vă deranjează, bun venit la reuniunea noastră și o să începem dezbaterile cu punctul 1 de pe ordinea de zi și vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Nu a cerut nimeni nicio modificare. Aș dori să spun coordonatorilor că vom amâna reuniunea coordonatorilor de mâine de la 11, de aceea mâine o să terminăm la ora 11 reuniunea, pentru că unii coordonatori nu sunt, uh, nu sunt disponibili. Îmi pare foarte rău că nu putem să avem mâine reuniunea aceasta. Nu mai am nicio schimbare așadar. După aceea vreau să vă spun că punctul 45, 46 și până la 52 va, vor fi tratate astăzi la prânz. EAS și alte instituții, deci se vor vota astăzi în loc de mâine. Și EDF-ul va fi votat mâine în loc de azi. Acestea sunt modificări de la vot care vin de la raportorul Liț. La punctul 2 uh, de pe ordinea de zi, vreau să vă spun că avem uh, mai multe limbi disponibile în interpretare. O vedeți în Cont News, lista această reuniune este transmisă direct pe internet. Vreau să vă aduceți în această dimineață, vă rog, cartelele de vot. Vreau să vă atrag atenția și că pe la ora 10 o să avem un minut de reculegere, un moment de reculegere pentru uh, victimele atentatului de la Bruxelles, uh, care au murit acum un, exact un an la Malbec și la Zaventem. Acum am ajuns la punctul 3 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a Fondului European pentru Investiții Strategice și Discutăm aici despre un uh, proiect de aviz și raportor este domnul Hanu Tacula, căruia doresc să-i dau cuvântul pentru ca să-și prezinte raportul. Vreau să vă salut cei doi reprezentanți ai Curții de Conturi, cel re... domnul Fajacaș și colegul său, domnul Tacula. Vă rog să luați cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, Huomaan, että täällä on mahdollisuus käyttää tätä maailman kauneinta kieltä, jotka jotkut sanovat, että se on, tämä on. Mulțumesc. Bună dimineața, stimați colegi. Nu avem interpretare din germană. Yeah. Hmm? Do you have? Yeah. Also,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 Așa, funcționează acum? Da, acum funcționează. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan unionin... Stimați colegi, Fondul strategic de Fondul European Strategic de Investiții răspunde marilor nevoi de investiții din Europa. Aceste fonduri de investiții au scăzut și acest efect s-a constatat cel mai mult uh, începând cu anul 2008. Acest fond al lui Juncker a funcționat în ultimii doi ani și acum este momentul să utilizăm și uh, investiții private, în așa fel încât să abordăm problema investițiilor strategice. Trebuie să vedem cum putem crește eficiența EFSI și transparența EFSI. Aș dori să vin uh, cu câteva propuneri concrete. În primul rând, proiectele EFSI trebuie să fie cât mai transparente posibil și criteriile uh, legate de aceste fonduri trebuie să fie publice. Astfel ar crește încrederea piețelor în proiectele EFSI. În plus, trebuie să fie mai inovatoare. Trebuie să vină cu o valoare adăugată concretă pentru societate. Este important să ținem minte faptul că proiectele EFSI conțin și un element de risc. Ideea este să se uh, finanțeze proiecte care altfel nu ar primi finanțare. Domnul Katainen a spus deja că posibilitățile utilizării fondurilor EFSI în economia circulară sunt infinite. În plus, nu s-au distribuit suficiente fonduri EFSI suficient de omogen în diversele țări membre, state membre. Trebuie să utilizăm toate mijloacele posibile ca să putem uh, utiliza fondurile EFSI și în zonele cu o densitate mai mică a populației sau în zonele mai îndepărtate. În plus, la fel ca alte proiecte europene, proiectele EFSI trebuie să fie și ele clare, bine proiectate, bine puse la punct. Trebuie eliminată birocrația împovărătoare. Acestea sunt elementele cele mai importante pe care le-am identificat eu în propunerea mea. Având în vedere că suntem doar într-o anumită etapă a procesului, după diversele dialoguri, cu siguranță proiectul va fi uh, mai uh, solid. Mulțumesc. Ja, vielen Dank. Wir hören Relaissprache, deswegen dauert es so lange, bis, <laughs> bis wir fertig sind. Suntem prin releu, ascultăm interpretarea, de aceea durează puțin mai mult până terminăm să ascultăm. Domnul Savama, mulțumesc, doamnă președinte. Poate că ar trebui să vorbesc și eu finlandeză de data aceasta, dar poate că toată lumea ar crede că e o conspirație, așa că mai bine nu. În primul rând, aș vrea să salut și să raportorul, să mulțumesc foarte mult pentru raport, pentru că mesajele pe care le-a transmis sunt foarte clare, foarte simple de înțeles. Uh, ca să trec direct la punctele cheie, toată lumea știe că Face-ul este un fond extrem de important pentru noi. Sunt de acord cu raportorul în sensul că trebuie să fie absolut transparent și trebuie să ne asigurăm, mai ales în uh, alegerea proiectelor, că, într-adevăr, uh, alegerea se întâmplă așa cum ne dorim. În ceea ce privește simplificarea procesului și eliminarea unei birocrații în exces, e foarte important să garantăm și acest lucru. Însă am câteva rezerve în legătură cu dezechilibrele geografice de care vorbește raportorul. E în regulă să ne uităm la echilibrul geografic în măsura în care dezechilibrul nu devine criteriul principal – dacă putem să ne uităm la dezechilibru și să încercăm să-l redresăm din punct de vedere geografic, așadar, atâta timp cât se poate face acest lucru fără a compromite conținutul și deci necesitatea și sensul investițiilor e foarte bine. Aș dori să mai adaug din partea mea, deci, uh, și să subliniez că este regretabil că Curtea de Conturi Europeană nu joacă un rol destul de puternic pe care să și-l asume chiar ca puternic. Pe hârtie își asumă acest rol și prima dată când am discutat uh, ne-am asigurat, de exemplu, că Curtea de Conturi are acces la documentele pe care le cere, însă se pare că în ultimii ani, în practică, încă sunt lucruri la care mai trebuie să ne mai uităm, pentru că Curtea de Conturi cu siguranță nu este 100% satisfăcută de accesul pe care l-au, l-au primit. Acestea sunt punctele principale pe care vreau să le menționez acum. Mulțumesc! Da, mulțumesc. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor pentru că aș vrea să atrag atenția raportorului următoarele. Îmi cer scuze. A, domnul Pirinski, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Iertați-mă, iertați-mă. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. N-aș fi vrut să vă întrerup. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia de a spune câteva cuvinte. Cred că la evaluarea implementării FACE, ideile cheie pe care n-ar trebui să le uităm uh, sunt mai ales cele legate de criteriul de adiționalitate. Acesta este, de fapt, principiul principal, principiul care ne ghidează. Este și criteriul pe care ar trebui să-l folosim atunci când evaluăm în ce măsură implementarea a putut răspunde la la ceea ce ne doream de la acest fond. Și vreau să răspund aici la punctele pe care le-a menționat raportorul. Cererea către BEI de a considera în procesul de selecție adevărata adiționalitate și noua dinamică în care Uh, are loc uh, investiția. Aceasta e aliniatul 13. De asemenea, cere BEI să ofere informații despre efectul de multiplicator și nu numai la uh, mod general, ci să arate cât de mult, de, cât de atractiv a fost fondul la atragerea investițiilor private. Trebuie de asemenea să se găsească criterii de evaluare bazate pe pe un criteriu de cuantificabilitate în care se pot evalua așadar toate aspectele proiectului și indicatorii care uh, arată în ce măsură s-a ținut cont de condiționalitate. Condiționalitatea este de asemenea esențială, așa cum a spus-o și raportorul și domnul Sarvama, dar și transparența sunt, uh, este un principiu esențial, simplificarea. Eu cred că raportorul ar fi putut să fie uh, mai explicit pentru că cere o mai bună guvernanță într-o manieră destul de mm, soft în aliniatul 27 spune că consideră că transparența ar trebui să fie îmbunătățită în selecție pentru a putea îmbunătăți uh, schimbul de informații operaționale și uh, folosirea indicatorilor cheie. Eu zic că am putea să fim chiar mai stricți, având în vedere și comentariile colegii să fim, lor, să fim mai fermi în uh, formulare, de exemplu, adevărată transparență și responsabilizare, dar și în aliniatul pe care l-a inclus raportorul, în care cere un, uh, o mai bună guvernanță pentru a defini mai bine responsabilitățile Comisiei și a BEI-ului, pentru a ne asigura de independență și pentru a preveni conflictul de interese, mai ales la membrii um, face, uh, face și uh, cred că aici este nevoie de o formulare mai clară și de o insistență mai puternică din partea Parlamentului. Ca să revenim la problema dezechilibrelor geografice, domnul Sarvama spunea că acest, acest principiu e important, dar că raportorul atrage atenția că a existat un dezechilibru și că coeziunea și sustenabilitatea ar trebui uh, să fie asigurate în cea mai bună manieră, respectând și echilibrele geografice. Eu zic că și aici am putea să fim mai uh, fermi și nu ar trebui să spunem doar că trebuie să fie considerată echilibrul acesta. De asemenea, nu trebuie să concentrăm investiții în țările în care nu e nevoie atât de mult. Și aș vrea să spun foarte clar, doamnă președinte, aici nu e vorba de o obsesie din partea celor care au senzația că sunt mai puțin reprezentați la investiții, deși suntem îngrijorați, desigur, și de acest aspect, dar mai ales eu cred că unul din, una din, unul din indicatoarele uh, importante în momentul în care s-a obținut adiționalitatea este tocmai răspândirea geografică. Eu cred că unii colegi au oarecum un fel de idee fixă în care se spune că dacă intrăm în zona țărilor celor 13 țări um, care sunt mai puțin uh, dezvoltate, să spunem, din punctul acesta de vedere, s-ar putea să se atingă practici ilegale. Nu este chiar așa, pentru că în ultimii ani uh, corporații din țări uh, foarte industrializate, incluzând aici Uniunea Europeană a celor 15, care s-au implicat în practici foarte corupte, chiar dubitabile. Și cele mai multe cazuri s-au dovedit a fi cazuri penale și ar trebui să plătească sancțiuni. Deci eu zic că ar trebui să ne descotorosim, dacă se poate, de această tendință de a cere, um, de a considera că dacă cerem o răspândire mai bună geografică, înseamnă să răspândim riscul uh, și să se răspândească ilegalitatea. Eu cred că nu este chiar așa. Eu cred că o repartizare și semnături uh, repartizate echitabil geografic poate să ne garanteze un succes. Am câteva cifre, dar, de exemplu, Uniunea Europeană a celor 15 sunt 92 de procente de semnături și EU 13 8%. Nu aș vrea să merg mai departe, dar vreau să vă atrag atenția asupra aliniatului 27, care ne spune, spune așa, se repetă din nou rolul important al Parlamentului în valoarea adăugată și adiționalitate. Sunt absolut de acord cu uh, această afirmație. Cred că mai avem însă multe de făcut pentru ca să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Comentarii foarte importante, într-adevăr. Dacă vedem în regulamentul nostru care este legătura dintre fondurile structurale care merg mai ales în uh, țările din Europa Centrală și de Est uh, și FACE, uh, avem deja, într-adevăr, întrebări care trebuie să se pună pentru ca să, ca să, care deja ne aduc foarte multe dubii. Domnul Salafranca. Gracias, presidenta. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru acest uh, proiect de aviz. Mi se pare important să punem acest aviz în con, într-un context mai larg, în contextul uh, celorlalte rapoarte pe care le pregătim noi pentru uh, Comisia ECON. Și un lucru relevant pentru mine este fondul în sine. El servește obiectivelor pentru care a fost creat, se mobilizează într-adevăr resurse economice pentru a stimula creșterea economică la nivel teritorial și social și apoi um, se sprijină IMM-urile Într-adevăr, este nevoie de mai multă transparență, dar eu cred că aici trebuie să analizăm mai aprofundat dacă acest instrument financiar, financiar a servit obiectivelor pentru care a fost creat sau, din potrivă, dacă acest instrument financiar nu atinge aceste țeluri. Prin urmare, aș dori ca raportorul să ne prezinte dintr-o perspectivă mai largă acest fond, acest instrument financiar, să nu ne spun doar ce ar putea fi îmbunătățit, ci și dacă funcționează, ce funcționează. M-am uitat în anexă și aș dori ca raportorul să ne explice câte, ceva despre proiecte. Înțeleg că proiectele trebuie să fie aprobate în baza criteriilor de valoare adăugată. Și, doamnă președinte, aș dori să putem avea oportunitate să ne readucem aminte care este procedura de aprobare a proiectelor. Înțeleg că există un comitet independent care se ocupă de evaluarea meritelor proiectelor. În încheiere, domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc domnului Tacula pentru munca sa și sper că vom putea continua să discutăm pe aceste teme. Mulțumesc! Vă mulțumesc. După cum ziceam, am pus și eu pe lista vorbitorilor. Mie îmi lipsește în acest aviz o referire la avizul foarte important al Curții de Conturi la adresa extinderii FACE. E vorba de 30 de pagini care au fost o analiză foarte profundă și care conțineau puncte pe care, de fapt, ar trebui să le prelucrăm deja întrebarea către raportor este de ce nu vă referiți nicăieri la acest aviz și la intențiile conturi, curții de conturi. Nu aș vrea totuși că noi să cădem pradă tentației să cheltuim fonduri uh, și să vrem din nou mai mulți bani, e foarte bine să cheltuiești, dar totuși, fără să uităm că totul momentan s-au deja s-au uh, multiplicat cu patru uh, fondurile pe care le avem și nu avem nicio dată concretă după un an de la derularea EFSI despre ce valoare adăugată a adus acesta. Ar fi bine totuși să existe o transparență mai mare din partea Comisiei în acest sens. Și mă întreb și de ce nu facem referire la faptul că unele riscuri sunt supraevaluate și dacă n-ar fi bine totuși să ne gândim că acest fond ar trebui să-și îmbunătățească felul de a funcționa. Mie mi se pare prea general avizul. Nu este destul de concret, după părerea mea, și sigur putem da totul la o parte spunând că totul e bine, dar dacă cerem ceva concret, primim mai mult decât dacă lăsăm doar uh, fraze generale, deci mie îmi lipsește ceva mai concret. Doamna Ayala Sender dorește să ia cuvântul. Äh, genau, wir haben, heute, wir haben heute Morgen noch Tomaten auf den Augen. Es tut mir leid, Herr Kollege Liberatski, bitte. Îmi pare rău, domnule Liberatski, da, vă rog, nu știu ce se întâmplă, parcă am uh, roșii puse pe ochi și nu vă văd. Nu nie podejrzewałbym panią przewodniczącą o jakąkolwiek złą intencję, także absolutnie. Proszę być. Mulțumesc. Puteți să fiți uh, sigură că nu cred că uh, e vreo intenție în spatele acestei omisiuni. Oricum, suntem cu toții uniți în aceleași scopuri când discutăm de despre, despre aceste subiecte. Raportul pe care îl tratăm aici, deja uh, prin faptul că îl discutăm, e un lucru bun. Numai se vede, de exemplu, și că um, dacă facem o analiză a obiectivelor, vom putea să vedem ce am obținut până acum. Mi se pare foarte bine să ne uităm și la proceduri. Eu uh, sunt de acord și cu domnul Pirinski în ceea ce privește acoperirea geografică. Așa este nu este echilibrată. Sigur că se pune întrebarea mai întâi de ce nu este echilibrată acoperirea și eu cred că mm, o explicație ar putea să fie că în Europa Centrală și de Est, și mă refer aici la noile state membre din Uniunea Europeană, deci că acolo lipsește câteodată uh, și capacitatea de a organiza proiectele. Deci un fel de lipsă de capacități pentru a putea să întocmească aceste proiecte care ar putea fi finanțate după aceea. O explicație posibilă, după părerea mea. Sigur că noi vrem întotdeauna să facem ceva măreț, dar nu întotdeauna știm dacă putem să-l facem, dacă știm ce trebuie să facem. Dacă nu avem destule finanțări, câteodată spunem acum trebuie să intervină EFSI și acolo intervin câteodată problemele. Fondul de garanție folosește fonduri din uh, fondurile de coeziune și deci de fapt folosește fonduri care sunt destinate statelor membre noi. Astfel, acestea primesc mai puțin bani și de la ele se ia, ceea ce bineînțeles că nu este pe placul acestor țări. Nu întotdeauna toate acuzele sunt, uh, sunt justificate, dar știți ce vreau să spun. În ceea ce privește regiunea noastră, noi ne implicăm foarte mult în proiectul european și de aceea eu zic că ar fi bine să nu venim cu acuze greșite, și să nu începem să ne acuzăm pe nedrept. Domnul Tacula a menționat deja câteva puncte la care vreau și eu să mă refer. Oricum o fi, eu aș vrea să mai completăm cu capacity building-ul, mai ales uh, în țările care nu sunt atât de dezvoltate, care n-au înțeles prea bine spiritul acestui instrument și ar trebui să primească formare în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Iar acum, Ines, te rog. Sí, gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Îl felicit pe domnul Tacola pentru proiectul său de aviz. Cred că elementele principale care sunt de natură politică, la urma urmei, se regăsesc în propunerea sa și văd că și colegii mei sunt de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, vis-a-vis -vis de munca Curții de Conturi, dar Trebuie să nu uităm că atât în acest dosar, precât și în următorul punct de părere de zi, am avut un uh, conflict de interese pe fond cu un membru al cursului de Conturi care s-a ocupat de aceste chestiuni. Uh, văd că dumnealui nu este prezent aici, deci presupun că s-a rezolvat acest conflict de interese pe plan intern la Curtea de Conturi. Era responsabil pentru acest dosar cel care fusese negociatorul șef pe acest dosar și dumnealui avea și o legătură cu Banca Europeană de Investiții și, după cum vedeți, existau foarte multe critici și, prin urmare, nu consider că ar fi fost corect să dăm un astfel de semnal politic, mai ales când e vorba de investiții atât de mari, de care avem foarte mare nevoie. A fost vorba de investiții private de care avem mare nevoie ca să, ca să completăm investițiile publice. Bay întotdeauna a fost o bancă destul de conservatoare în sensul pozitiv al cuvântului. Nu a dorit să accepte riscuri mari, însă în noul FC totuși a dorit să reducă necesitățile financiare pentru fondul de garanție. Cred că este un semnal bun. Avem deja un an de experiență cu punerea în uh, picioare a proiectului, cu punerea în picioare a platformei de consiliere, cu obținerea de resurse private pentru fiecare dintre proiecte. Înțeleg că în ciuda tuturor criticilor care sunt fondate și în ciuda tuturor rezervelor pe care le-am putea avea noi la Comisia de Control Bugetar, e bine, în ciuda tuturor acestor lucruri, cred că este un lucru pozitiv faptul că o bancă uh, precum BEI spune că nu are nevoie de atât de multe fonduri și poate să reducă cu un procent mare fondurile de garanție și eu consider că toate acestea sunt un semn că programul merge pe calea cea bună. Bineînțeles, ținând seama de lecțiile pe care le putem învăța, există loc de mai bine e important să ajungem și la un bun echilibru teritorial. Și statele membre trebuie să participe mai activ în proiectele care ne învață cum să acceptăm proiecte mai riscante, mai ambițioase și mai relevante. Vă mulțumesc. Ja, also ich möchte zu dem zu dem der Frage des Interessen da, în legătură cu conflictul de interese al membrului, vreau să spun că singurul, singurul reproș pe care putem să-l facem este că el știa, era în cunoștință de cauză, pentru că în calitate de uh, reprezentant a Consiliului, el a fost parte din grupa pentru EFSI, din grupa de lucru. Dar sigur că definiția conflictului de interese nu este încă destul de clară. Eu zic că facem foarte bine dacă preluăm sugestiile curții de conturi și le introducem în aviz. Ar fi bine dacă raportorul ar face acest lucru chiar el. Eu uh, cred că putem învăța din problemele acestea, pentru că criticile foarte con- Uh, constructive pe care le-au făcut colegii Pirinski și ceilalți. Uh, chiar vorbesc despre EFSI, despre FACE, pentru că felul de funcționare a acestuia face ca să primească exact cei care au și nu trebuie să fie așa. Tocmai trebuie să avem mare grijă să nu se întâmple așa, pentru că uh, face-ul trebuie să fie folosit de către toată lumea. Trebuie să îl restructurăm din punct de vedere al principiilor, altfel nu e bine. Deci eu zic că aici avem și noi o contribuție de adus și dacă vrem să avem o echitate geografică și vrem cu toții acest lucru, atunci Face-ul ar trebui să fie reprelucrat. Ar fi important să facem propuneri concrete. Aș vrea să mai atrag atenția asupra faptului că întrebarea uh, despre um, alimentarea din nou a EFSI după doar un an, o să, vă, o să vă răspund și la aceasta și comisia la fel, dar domnul Zarvama um, dorește să ia cuvântul întâi. Well, I want to... Mulțumesc. Aș dori să vin cu câteva completări și clarificări. Sunt câteva chestiuni esențiale. Noi, la Comisia pentru Control Bugetar, trebuie întotdeauna să cerem transparență. Însă, Însă, în momentul în care obținem acea transparență de la BEI și dacă avem acces la criterii și la decizii și la informațiile de natură calitativă, e bine, asta este un lucru. Pe de altă parte, dacă dorim să schimbăm criteriile, asta e altceva. Și de asta doream să vă readuc aminte de ce s-a întâmplat în 2014-2015, când a venit Comisia Primară cu acest plan. După cum s-a menționat deja, suntem încă în etapele timpurii. Este foarte clar un lucru. Știu că vom discuta la următorul punct de pe ordinea de zi viitorul programului, deci nu voi insista foarte mult chiar acum. Însă trebuie să înțelegem un lucru. Din punct de vedere politic, fondul acesta de investiții este atât de important încât, într-o etapă atât de timpurie, nu cred că ar trebui să încercăm să schimbăm întreg, toate principiile de bază ale planului Juncker. Am impresia că vicepreședintele care se ocupă de acest fond la comisie ne spune că principala problemă este că oamenii nu știu că există EFSI. Și aici este nevoie de mai multă transparență. Și dacă am înțeles bine comentariile domnului Liberațchi, atunci sunt de acord că trebuie să facem tot ce ne stă în puteri, ca să ajutăm toate statele membre să vină cu proiecte de investiții mai bune. Sunt sigur că EPSI nu este un lup deghizat în oaie. Profesioniștii aleg proiectele. Așa este și așa și trebuie să rămână. Vreau să fie foarte clar. Eu nu aș sprijini niciun fel de măsuri care ar altera criteriile de bază care se folosesc pentru a selecta proiectele cu cele mai mari șanse de succes. De asemenea, sunt și eu în favoarea unei răspândiri geografice mai bune, însă eu ce doream să spun? Trebuie să se facă acest lucru prin proiecte fiabile. Dacă noi putem fi de ajutor prin accesul la criterii, transparență sau prin alte mijloace, atunci haideți să o facem. Eu cred că acele criterii cantitative trebuie să fie transparente și publice. Iată, acesta este rolul nostru. Atât doream eu să comentez. Mulțumesc. Frau Walton, ich weiß nicht, ob Sie... Doamna Walton, nu știu dacă dumneavoastră doriți să luați cuvântul acum și în ce calitate. Vă rog. Thanks for the Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru faptul că ne oferi și, noastră, și nouă, nouă comisiei posibilitatea de a vorbi. În primul rând aș dori să îi mulțumesc uh, raportului pentru faptul că a vorbit în finlandeză, limba noastră maternă. Comisia este bine informată Aș dori să revin asupra câtorva aspecte importante în acest domeniu. Proiectul de aviz sublinează mai multe aspecte care apar și în propunerea Comisiei de a extinde fondul de investiții, FC2. Nevoia de mai multă transparență a reieșit și din uh, discuțiile noastre cu uh, părțile interesate și cu Parlamentul. Am inclus în propunerea legislativă formulări care să abordeze această problemă. Dorim să ne asigurăm că proiectele care au fost selectate sunt explicate mai bine. Se folosește acel scoreboard și linia directoare care apar în regulament în momentul uh, în care s-a stabilit uh, planul Juncker pentru a selecta proiecte. Un alt aspect important este răspândirea geografică putem aborda problema din mai multe perspective. Putem analiza numerele, pe de o parte, sau pe de altă parte, putem constata că majoritatea nu se află în țările din programul de coeziune. Însă, dacă analizăm din punctul de vedere al PIB-ului, am avea o perspectivă mai echilibrată, dar recunoaștem faptul că e nevoie de e nevoie să facem ceva. Și aici am putea folosi platforma de consiliere în materie de investiții și alte servicii asemănătoare pentru a crește capacitatea în statele membre unde nu există atât de multă experiență în acest domeniu. Însă EFSI este un instrument proiectat în așa fel încât să fie condus de cerere și atunci, bineînțeles, putem analiza posibilități de abordare a problemei din perspectiva cererii în acele state membre unde e nevoie de propuneri bune pentru proiecte. Și aceste proiecte atunci vor putea obține finanțare EFSI. Nu aș dori să mă întind cu vorba, dar în încheiere aș dori să mă refer la adiționalitatea crescută. Și Comisia consideră că acesta este un element foarte important În propunerea noastră legislativă, în mai multe locuri, am subliniat faptul că proiectele trebuie să aibă adiționalitate, trebuie să vină cu o valoare adăugată, clară și trebuie să răspundă unor uh, um, lacune de pe piață. De asemenea, există criterii care doresc să considere că proiectele transfrontaliere sunt deja, au deja adiționalitate. În cele din urmă, ar fi foarte bine dacă EFSI ar sprijini inovația în Europa prin finanțarea de risc. Acestea fiind spuse, aș dori să vă mulțumesc încă o dată și deocamdată atât am de spus. Mulțumesc. Raportorul în final. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul. Colegii au venit cu comentarii foarte constructive, foarte valoroase. Nu am să le comentez pe larg pe toate, însă mi-am dat câteva idei. Mizez pe colaborarea tuturor pentru a-mi uh, îmbunătăți proiectul de aviz. Domnul Sarvama a venit cu câteva comentarii foarte importante vis-a-vis -vis de răspândirea geografică a proiectelor. Da, e vorba și de țara de unde venim noi doi. Venim din Finlanda, o țară destul de îndepărtată, și eu chiar vin din Laponia, o zonă foarte îndepărtată. Nu există suficient de multe proiecte de acest gen în zonele mai îndepărtate. Trebuie încurajată apariția unor astfel de proiecte în zonele mai îndepărtate, dar, în același timp, după cum au spus alți antevorbitori, nu trebuie să amestecăm aceste lucruri cu politica de coeziune, care are rolul său bine definit. Ideea la FC este aceea de a consolida investițiile private în aceste proiecte și crearea de valoare adăugată. Astfel putem răspunde cerințelor de pe piață. Avem acest fond, există toate aceste posibilități, prin urmare trebuie să transmitem mesajul pe care ni-l dorim de a crea valoare adăugată. Au fost și alte comentarii foarte valoroase de care voi ține seama pe viitor. Trebuie să insistăm pe o mai bună guvernanță. Guvernanța trebuie să fie mai bună, mai, mai simplă și mai deschisă, pentru că numai așa putem uh, îmbunătăți uh, programul. Domnule Salafranca, într-adevăr, trebuie să analizăm uh, problema pe fond, fără să-i dăm ocol. Trebuie să vedem dacă ne atingem obiectivele pe care le-am propus. cum realizează selecția celor organizații intermediare în uh, diversele țări, în momentul în care aprobea, aprobă proiectele. În țara noastră, Oslo Pankki, cea mai mare bancă din uh, Finlanda, se ocupă de procesul de selecție. Și e important să știm din ce perspectivă abordează organizația intermediară selecția de proiecte. Este dificil să uh, dăm un răspuns acestor întrebări, dar este important să le dăm un răspuns. Cu totul de acord. Nu putem pierde din vedere nevoia de a crea valoare adăugată, crescând astfel competitivitatea Europei și generând astfel creștere economică pe care ne-am dorit-o. Poate că în acest uh, proiect de aviz ar trebui să includem uh, câteva elemente concrete în acest sens. Deocamdată încă ne orientăm, încă învățăm. Apoi, au mai apărut și alte chestiuni importante, de exemplu, avizul curții de conturi. Am încercat să țin seama de acest aviz um, destul de mult, dar probabil că am putea insista pe această temă, într-adevăr. E important să aibă acces Curtea de Conturi la toate informațiile. Este un lucru esențial. În avizul său, Curtea de Conturi face câteva comentarii pe care cu siguranță ar trebui să insistăm un pic mai mult în proiectul nostru de aviz. Domnul Liberațchi, de asemenea, a venit cu câteva idei în acest sens. Voi încerca să îmbunătățesc proiectul de aviz, ținând cont de toate aceste comentarii. Ca membru în Parlamentul European, mă bucur foarte mult de faptul că primesc atât de mult ajutor de la colegii mei mizez pe sugestiile lor. Cred că am spus destul deja. Și așadar, sper uh, să mai veniți cu comentarii, întrebări, sugestii, în așa fel încât să îmbunătățim proiectul de aviz. Termenul de depunere a amendamentelor 28 martie la ora 14, până atunci puteți să le înaintați și astfel trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, prelungirea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice. Eu am spus deja ce am uh, de spus și de aceea vreau să-i dau cuvântul domnului Tacula pentru ca să-și prezinte avizul. Yeah, thanks. I just think that might be I have to try to speak English because Bine, acum cred că voi încerca să vorbesc în engleză, pentru că Petri deja s-a referit la această teorie a conspirației. Petri Sarvama este din Finlanda și reprezentantă comisiei este din Finlanda și un membru de la Curtea de Conturi este din Finlanda. Nu este nicio conspirație. Acum vom vorbi despre așa numitul FC2, proiectul de viitor, deci renuirea proiectului FC. Aici avem posibilitatea de a veni cu propuneri pentru ameliorarea acestui uh, mecanism care funcționează deja destul de bine. După cum știm, Comisia propune să adauge de la 16 până la 26 de miliarde de euro pentru uh, fondul de garanție și capitalul dorește să-l crească de la, cu 5 până la 7,5 miliarde de euro. Dorim să putem uh, mobiliza 500 de miliarde de euro din sectorul privat pentru investiții. Eu sprijin toate aceste obiective ambițioase și consider că sunt foarte utile pentru economia europeană. Am uh, propus câteva amendamente la propunerea Comisiei deoarece consider că putem îmbunătăți și mai mult EFSI. Am subliniat valoarea adăugată pe care o au investițiile. De asemenea, am propus uh, finanțare adițională pentru Platforma Europeană de consultare în materie de investiție, de investiții, care oferă consultanță la nivel local și regional. Această finanțare este esențială în așa fel încât EFSI uh, să fie mai accesibil și să poată fi utilizat peste tot în Europa, inclusiv în zonele mai puțin populate, după cum am spus și adineauri. Importanța transparenței este extrem de mare, mai ales în momentul în care comunicăm cu IMM-urile, care sunt uh, un actor important în domeniul investițiilor. Aștept cu nerăbdare discuția și aștept să văd ce propuneri aveți dumneavoastră în acest domeniu. Atât am avut de spus. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, și noi vă mulțumim foarte mult și o să fie integrate și sugestiile curții de conturi. Nu mai văd nicio altă persoană care dorește să ia cuvântul. Petri Sarvama, te rog, ai cuvântul. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să insist prea mult, dar uh, fiindcă sunt uh, raportor din urmă din partea PP-ului, cred că ar trebui totuși să spun câteva cuvinte. Deja s-a spus mai devreme că extinderea uh, FC este o chestiune deosebit de importantă din cauza motivelor politice din Europa. De aceea a și venit Comisia cu această propunere atât de devreme. Probabil comisia știa că nu a existat deci această analiză de impact pentru FC1 și poate că de aceea trebuia să facă această mișcare, dar aceste lucruri au mai fost uh, spuse, iar eu vreau doar să subliniez uh, urgența cu care trebuie să primim aceste investiții, pentru că discrepanțele sunt uh, majore în Europa și nu ne mai rămâne foarte mult timp la dispoziție. Cu toții salutăm uh, extinderea acestui uh, fond și aș vrea să dau doar câteva detalii în legătură cu uh, fondul problemei. Mie îmi lipsesc niște date clare și mai multe criterii care țin de transparență. Cred că e Interesantă uh, adăugirea raportorului pe care o salut uh, la amendamentul 1. E interesant că solicită separat uh, ca bioeconomia să fie luată în calcul. Eu cred că aceasta n-ar fi o idee proastă, având în vedere că este una dintre cele mai rapide creșteri din perspectiva inovației. Aș dori de asemenea să menționez o idee la care m-am mai referit și anume modul în care am putea uh, îmbunătăți uh, dezechilibrul uh, geografic într-o manieră inteligentă. M-am bucurat așadar să văd că la amendamentul 2 această problematică este detaliată și că se uh, vehiculează ideea că totul ar trebui făcut printr-o folosire sporită a uh, platformei europene de consiliere în materie de investiții. Pentru că acolo există expertiză uh, cu privire la proiecte, o expertiză benefică în toate colțurile Uniunii Europene. Cam atât deocamdată. Domnul Pirinski. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva comentarii. E clar că trebuie să dăm atenție deosebită acestui raport al domnului Tacula, dacă tot uh, vorbim despre un act legislativ nou care va trece prin proiectul de uh, uh, prin procesul de aprobare. provocarea de a depăși uh, eșecul uh, de piață al investițiilor suboptime reprezintă uh, o provocare cu care se va confrunta extinderea. Aș dori să menționez și câteva dintre propunerile Comisiei legate de extinderea domeniului de aplicare al investițiilor. Aici salut uh, o anume mențiune care include capitalul uman și social, uh, precum și uh, alte structuri interesate în această extindere, pentru că am luat parte la discuții cu diverse ONG-uri și asociații din domeniul afacerilor sociale și am aflat acolo că aceasta a fost una dintre principalele deficiențe ale modului în care a funcționat EFSI până acum. Practic, uh, există anumite provocări din perspectivă socială și există și o nevoie de o implicare mai activă a EFSI în depășirea acestor uh, provocări. De asemenea, și în ceea ce privește dezechilibrul uh, geografic, aici sunt de acord cu colegul meu, sublinind aspectul menționat și de raportor, și anume că trebuie trebui consolidat FC din perspectiva regiunilor mai puțin dezvoltate și mai puțin uh, populate. Am înțeles exact la ce se uh, referă, având în vedere uh, zona din Finlanda de unde vine domnul raportor. Sunt chestiuni care au mai apărut și în discuțiile anterioare și uh, trebuie abordate. Din nou, uh, sunt de acord uh, cu aspectele menționate că totul trebuie făcut folosind mai bine Platforma Europeană de Consiliere în materie de investiții pentru a stimula proiectele locale și regionale de-a lungul și de-a latul Uniunii Europene. Aș dori aici să mai amintesc un uh, aspect menționat și de raportor și anume îmbunătățirea capacităților tehnice ale acestei platforme europene și de asemenea și uh, sporirea bugetului uh, său atunci când acest lucru este justificat. Comisia vorbește despre o sporirea a capacităților tehnice ale acestei platforme europene, dar raportorul se gândește și la posibilitatea de a-i spori bugetul. Eu cred că această idee merită uh, susținută atunci când extinderea bugetului uh, se justifică pentru ca această platformă să contribuie activ la evoluția sectorului și la diversificare uh, geografică, așa cum a subliniat și Comisia. În cele din urmă, în ceea ce privește guvernanța um, și provocarea pe care această guvernanță o pune, sunt foarte de acord cu raportorul E vorba de uh, punctul 1.4 din raport, uh, unde se spune că e nevoie de uh, adiționalități în folosirea fondului, care ar trebui să ia în calcul și politica Uniunii Europene și obiectivele sale. Iar aici, tabelul de indicator pentru evaluarea proiectelor e un aspect care ar trebui să devină public. Mulțumesc. Domnule Pirinski, îmi pare rău să vă întrerup, trebuie să ținem un moment de reculegere în acest moment. Sie haben sich zu Ehren der Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr von Ihren Sitzen erhoben. Ich danke Ihnen. Mr. Perinsky, please go ahead. Thank you. Domnule Perinsky, puteți continua. Mulțumesc, doamnă președinte. E puțin uh, dificil să continui după un uh, moment de reculegere. Cred că cu toții ne amintim ce s-a întâmplat acum uh, un an, unde ne aflam în acest moment. Din nou, în Parlament, majoritatea dintre noi. Însă, pentru a conchide, revin la comentariul domnului Sarvama legat de cât de departe trebuie să mergem, câtă vreme reținem ideea că trebuie să schimbăm uh, chestiunile de bază ale planului de investiții uh, al lui Juncker. Cred că nimeni nu vorbește de fapt despre asta, ci despre uh, posibilitatea de a îmbunătăți mijloacele în baza cărora funcționează acest uh, plan pentru a putea să ne atingem obiectivele în conformitate cu criteriile de bază pe care nimeni nu le pune sub semnul întrebării. E clar, este vorba despre viabilitatea acestor uh, proiecte și uh, chestiunile care țin de o selectare adecvată a proiectelor și de buna lor implementare. Având în vedere însă aceste criterii, cum a subliniat și dumneavoastră, doamnă președinte, e nevoie să uh, luăm în calcul în detaliu detaliu și cu atenție uh, toate elementele pentru a vedea dacă avem instrumentele necesare, dacă practicile există, dacă managementul există pentru a ne atinge obiectivele. Eu cred că și la asta trebuie să reflectăm. Mulțumesc. Mulțumim pentru înțelegere. Domnul Salafranc este următorul pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit încă o dată pe raportor. Sunt de acord cu ideea sa de a continua abordarea pozitivă față de propunerea Comisiei de a crește sumele alocate fondului și fondului de garanție. Cred că trebuie să ne aducem aminte dezbaterea anterioară cu privire la raportul de inițiativă. Pentru mine, cel mai important este să putem analiza dacă putem atinge obiectivele pe care și le-a propus Uniunea Europeană prin crearea acestui fond. Deci, am putut mobiliza corect și am putut răspunde corect nevoilor pieței? Am putut răspunde într-o oarecare măsură nevoilor de financiare și nevoilor de capital privat din partea exprimată de către societate și, nu în ultimul rând, Funcționează bine fondul? Uh, există o răspândire geografică uh, bună? Transparența este bună? Dar acestea două nu sunt uh, obiectivele fondului. Transparența și răspândirea. Nu, obiectivele fondului sunt îmbunătățirea creșterii economice în Uniunea Europeană, în așa fel încât să trecem de criză, în așa fel încât să încurajăm ocuparea forței de muncă și rezolvarea marilor probleme ale economiei noastre, care a apărut de după criză. Prin urmare, trebuie să delimităm două lucruri. Obiectivele fondului și, în al doilea rând, cum putem îmbunătăți funcționarea fondului. Dacă nu facem această delimitare, doamnă președinte, facem o confuzie gravă. Vă mulțumesc. Das Wort erhält Frau Waltonen von der Kommission. Are doamna Waltonen cuvântul acum din partea Comisiei, vă rog. Uh, ce? Mulțumesc, Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc și pentru acest uh, raport, domnului raportor. Doar câteva comentarii. Firește vom avea ocazia să discutăm uh, și mai târziu la dialogurile tripartite diversele amendamente, însă am impresia că Uh, multe dintre aspectele menționate consolidează propunerea Comisiei și merg în aceeași direcție, însă nu voi intra în detalii acum. Ascultând uh, discuția, uh, aș vrea doar să subliniez câteva aspecte. Cu siguranță ați văzut că vor exista mai multe valori ale programului, ale EFSI. Încă ne aflăm la început, dar uh, începutul a fost unul bun, iar uh, Comisia crede că în contextul actual trebuie păstrat impulsul și uh, trebuie să încercăm să stimulăm creșterea economică și locurile de muncă în Europa. Însă, odată la doi ani, va exista o evaluare prin experți independenți pentru a vedea cum ne descurcăm. Am dorit să menționez acest uh, lucru pentru că au existat mai multe intervenții care solicitau mai multe date. Cam atât uh, deocamdată. Așteptăm uh, cooperarea și pe viitor în contextul acestei propuneri legislative. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte important că am uh, ascultat ce părere are Curtea de Conturi și pentru că vom putea să și introducem ce au sugerat în raport. Îi dau cuvântul în final raportorului, vă rog. Thanks, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru comentarii. Este vorba despre un proces de învățare până și pentru mine. Am uh, primit uh, comentarii foarte bune și voi încerca să țin cont de ele. Atât pot să spun în acest moment. Mulțumesc. Dank. am Bun, am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi și cei doi raportori pentru următorul raport cred că nu sunt. Avem pe ordinea de zi acum Fondul European pentru dezvoltare durabilă, FDD. Domnul Tarant ar fi trebuit să fie aici pentru ca să ne prezinte avizul său. Întrebarea este dacă um, consilierii verzilor ar putea să ia cuvântul în numele lui sau ce se întâmplă? Domnul Tarant vine imediat. Când vine? În câteva minute ajunge. Oh, Deja oricum a depășit cu 8 minute. Mă normal la 10 trebuia să fie aici. Genau. Also ich ähm, unterbreche die Sitzung jetzt mal für 5 Minuten. Es tut mir leid. Also Pare rău, ar trebui să întrerupem probabil ședința 5 minute sau Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich möchte, genau, ich möchte ähm, dem Kollegen Tarand. Haideți să reluăm reuniunea și vreau să dau cuvântul colegului Tarand pentru ca să-și prezinte avizul. Vă rog, domnule Tarand, aveți cuvântul. to present your, you have the floor to present your... Aveți cuvântul pentru ca să vă prezentați avizul pe Fondul de Dezvoltare Durabilă. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare foarte rău că am greșit, am întârziat. Very sad anniversary of a uh, terror, so my usual... Am fost uh, la uh, comemorare, iar drumul pe care, din cauza comemorărilor din oraș, drumul pe care le iau de obicei era blocat și de aceea am întârziat. În ceea ce privește acest uh, uh, aviz uh, cu privire la Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, care este parte a uh, pachetului de revizuire a jumătatea mandatului, uh, este o chestiune uh, de mare importanță. Totul merge mână în mână cu uh, extinderea uh, Fondului European pentru Investiții Strategice și cu uh, revizuirea regulamentului financiar, de altfel. Prin urmare, trebuie să uh, rămânem în area de competențe a Comisiei uh, Cont, însă uneori este util să transcendem această limită și să uh, Uh, vedem care ar putea fi problemele reale. Aș dori mai întâi să vă reamintesc că uh, comentariile și criticile exprimate de Curtea de Conturi uh, cu privire la diversele instrumente financiare și la instrumentele de blending. Curtea de conturi nu le pune sub semnul întrebării, însă a subliniat că el nu funcționează adecvat prin urmare ar trebui îmbunătățite. La acest punct, Comisia Europeană pare să nu fi luat în calcul aceste comentarii. În al doilea rând, sunt uh, îngrijorat de modul în care este finanțat uh, acest uh, fond, FED, pentru că se transferă fonduri de la alte linii bugetare către un instrument financiar care nu este neapărat unul care împărtășește aceleași uh, uh, ținte și obiective. Deci e o cale prin care politica noastră de dezvoltare uh, este slăbită. Practic ajungem să finanțăm proiecte care se opun practic obiectivelor noastre, câtă vreme ținem cont de linii bugetare dedicate dezvoltării. Apoi, principala critică adusă planului lui Juncker este uh, lipsa adiționalității. Deci n-ar trebui să repetăm aceeași greșeală, ci ar trebui să învățăm de pe urma experienței pe care o avem. Mai mult de atât, trebuie să ținem cont de comentariul Curții de Conturi cu privire la instrumentul financiar uh, și cu privire la um, înființarea uh, Fed, ținând cont de Fondul pentru Investiții Strategice. În avizul meu am încercat să mă acces pe trei chestiuni uh, principale – Uh, apărarea și sporirea controlului uh, democratic al Parlamentului uh, European, un subiect foarte drag mie, pentru că mie mi se pare că Parlamentul este alfa și omega structurilor europene, iar Comisia trebuie să țină cont mai mult de opinia Parlamentului și a Consiliului de asemenea. Apoi trebuie să ne gândim la consolidarea rolului Curții de Conturi și, în al treilea rând, la consolidarea condițiilor în care se poate folosi uh, Fed uh, pentru a putea ține cont de contribuțiile uh, curții de conturi și pentru a putea respecta obiectivele politice ale Uniunii Europene, de asemenea și obiectivele sale. Sper că Comisia noastră pentru control bugetar se va putea asigura că bugetul european este eficient uh, și că funcționează bine atunci când vine vorba de a uh, atinge obiectivele asupra cărora ne-am pus de acord și pentru a uh, aduce niște rezultate um, concrete pentru politica europeană. De aceea am propus anumite amendamente pentru ca Fed să devină compatibil cu obiectivele uh, și scopurile uh, stabilite uh, și aici uh, mă refer mai ales la amendamentul 11 și rog colegii să fie atenți la acesta. Deci să se uh, urmărească um, obiective de dezvoltare durabilă, așa numită Agenda 2030. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Mai întâi doamna Schmidt pe, ordine, pe lista de vorbitori. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Acest fond FEDD este un lucru foarte util. Știm că, de exemplu, în spațiul african, numai prin creștere economică mai mare și investiții vom putea să creăm mai multă bunăstare pentru oameni și deci numai așa vom putea garanta că ei rămân acolo prin uh, FC se poate garanta ca oamenii să plece din motive de sărăcie de la ei de acasă și mi se pare foarte bine să investim în aceste fonduri. Ceea ce însă nu-mi place deloc și am uh, cerut procesul verbal de la AFET Bugete DEVE, de la reuniunea comună, când s-a discutat despre acest fond, este faptul că iar Parlamentul European uh, este lăsat pe din afară, deși în, proces, în protocol scrie că Parlamentul European și partenerii de la instituțiile uh, internaționale, de la organizațiile partenere, pot să fie observatori, dar nu scrie exact cum trebuie să arate această participare și, de asemenea, nu este reglementată această participare. Se spune și că Parlamentul European trebuie să fie implicat mai puternic printr-un uh, loc, de exemplu, în Comitetul Permanent al Fondului, deși nu mai regăsim nimic după aceea în practică, din nou, din această cerință. Așadar, uh, din nou, eu văd că, de fapt, Comisia administrează, Comisia face, BEI-ul joacă un rol important și, de fapt, uh, noi nu avem nimic de făcut aici, vrem să uh, nu ne implicăm, vor să nu ne implicăm, dar din nou Parlamentul European este folosit pentru a spune că e implicat. Eu aș pleda, deci, pentru ca de data aceasta chiar să se exprime aceste idei, să încercăm să ne impunem poziția și anume ca Parlamentul European să nu accepte pur și simplu ceva care i-a fost impus, ci să poată să ceară să fie implicat cu adevărat. și să ne implicăm concret. Adică Parlamentul European să aibă un rol mai puternic și să fie implicat în acest uh, fond, pentru ca și colegii care au oarecum rezerve despre fond să și le mai risipească și să uh, se bucure că pot cu adevărat să aibă un control. E vorba de foarte multe fonduri, mi se pare că este într-adevăr uh, un mijloc concret pentru a atinge obiectivele cu care a fost legat. Mulțumesc! Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Văd că nimeni. Vreau să vă spun însă atâta timp cât Parlamentul acesta doar dă din cap și spune că e de acord, va pierde va pierde influență și după aceea chiar așa va fi, așa și merită dacă nu se luptă pentru ca să nu piardă această, acest rol. Eu aș fi vrut și ca la buget să fim altfel uh, tratați. Din nou avem uh, tot felul de semne de întrebare, pentru că mă întreb dacă cineva mai știe exact cum funcționează toate instrumentele din afara bugetului. Cel puțin aici în Parlament eu nu știu pe nimeni care chiar știe cum funcționează, ceea ce e foarte îngrijorător, pentru că așa se întâmplă și cu contribuabilul, nu știe exact ce se întâmplă. E foarte problematic și degeaba sună bine titlul, Fondul pentru Dezvoltare Durabilă, lucrurile nu sunt mai ușoare așa. Din partea DG DEFCO, domnul Plans și din partea DG NIR, domnul Martins și din uh, și, ceilalți reprezentanți după aceea vor lua cuvântul, după dânsul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru raport domnului uh, raportor și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la aviz. Aș vrea să încep prin a spune că ieri am participat la o reuniune Eh, cu raportorii de la AFEC și DV, în care toate comisiile și-au prezentat raportul și am ieșit din această reuniune cu una, o părere foarte pozitivă, mai ales în legătură cu remarcile care s-au făcut pe obiectivele politice și din partea celor de la Comisia DV. Aș începe prin a spune, deci, că vreau să vă liniștesc. Într-adevăr, după părerea noastră, după ceea ce am văzut ieri, eu cred că lucrăm în direcția care trebuie. Sunt însă puțin uh, ne, nu sunt foarte lămurit în ceea ce privește instrumentele din acest program, dar nu vreau să discutăm acum despre aceasta, vreau să fac uh, referiri la remarcile din partea Curții de Conturi. Am văzut amendamentele dumneavoastră, Comisia a dorit să implice Curtea de Conturi de la începutul procedurii fondului acesta, uh, pentru că așa este prevăzut și în regulament, și comentariile pe care le-a făcut uh, Curtea de Conturi în uh, raportul său au fost implementate complet de către Comisie, mai ales cele legate de adiționalitate sau de faptul că trebuie să ne asigurăm că de fiecare dată când aprobăm un proiect să fim uh, convinși că el aduce valoare adăugată, deci că este uh, răspunde condiției de adiționalitate și că altfel cu acest proiect nu ar fi avut ce căuta dacă nu aducea aceste avantaje. Vreau să vă mai asigurăm și că Obiectivul Fondului pentru Dezvoltare Sustenabilă este și promovarea investițiilor, a creșterii și uh, locurilor de muncă, a creierii de locuri de muncă, ceea ce uh, se uh, potrivește cu cele două regiuni, Africa, de exemplu, în care avem uh, probleme cu migrația. Cred că este o formă, de fapt, de a ataca cauzele migrației la rădăcini. Instrumentele pe care le vom avea pentru finanțare nu sunt încă foarte clar definite, dar în orice caz nu vor fi afectate cele existente. În legătură cu controlul democratic, mai ales de către Parlamentul European, noi am propus ca Parlamentul European să fie parte din uh, bordul strategic care o indică orientările întregului plan de investiții, din care face parte Fondul de Dezvoltare Durabilă. Trebuie să ne asigurăm și că atât în dezvoltare cât și în politica externă a Uniunii Europene să se aplice acest principiu. De asemenea, vreau să vă liniștesc că aspectele de sărăcie vor fi și ele dezbătute în cadrul acestui fond, atât prin platforma investiție, cât și prin garanția uh, oferită. Un ultim punct, dacă vă uitați la regulament, vedeți că avem foarte multe avem foarte multe accente puse pe raportarea anuală, pe curtea de conturi, pe uh, Um, aspecte de gestiune, avem o evaluare care este prevăzută și care îmi dă posibilitatea să vă spun că evaluarea totală va, va veni în curând, va fi publicată și rezultatele sunt foarte pozitive. Acesta este unul din motivele pentru care Comisia s-a implicat pe acest plan de investiții și pe regulament. După ce am spus acesta, vreau doar să vă mai mulțumesc. Eu cred că e clar că e vorba de un efort comun, DigiDevCo, DigiNIR și SAE și um, alte comisii, alte secții de la comisii SECGEN, DG ECOFIN și alții. Sunt doi colegi de la ECFIN aici, de la NIR și colegii de la Serviciul de Acțiune Externă. Nu știu dacă vor să ia cuvântul și deci. Mulțumesc. Mulțumesc. Atunci poate să ne spuneți și câte posturi dorește să taie comisia acum și pentru că iarăși s-au dat posturi mai ales către bei. Domnul Martins de la Diginir dorește să ia cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc. Bună dimineața. Aceasta e întrebarea cea mai dificilă, după cum probabil știți. Cum se poate măsura valoarea locurilor de muncă create sau cele, celor eliminate? E una din întrebările cele mai dificile și e greu să găsim răspunsuri la ea atunci când dezvoltăm un instrument în uh, domeniul acțiunii externe. Nu numai pentru că e vorba de o provocare destul de mare deja în cadrul Uniunii, dar este și uh, în interiorul Uniunii și um, statisticile pe care le găsiți nu sunt întotdeauna foarte bune. Dacă sunt cele externe, nu sunt atât de fiabile. Uh, deci, trebuie să măsurăm exact lucrurile, dar mai întâi să ne uităm la calitatea statisticilor, pentru că ea este dubitabilă de multe ori. Numerele, cifrele pe care le vedem în aceste statistici vor schimba percepția în, și, în situa- și situația în țara respectivă mult mai rău decât orice schimbare pe care o vom introduce noi. Deci aici avem o mare provocare. După cum a zis însă și colegul meu, suntem foarte hotărâți să încercăm să găsim cel mai bun cadru de reportare și de monitorizare pentru a putea să vă oferim dumneavoastră și Consiliului și uh, contribuabilului cele mai bune informații, informații de calitate despre ceea ce am reușit să facem până acum. Aș vrea de asemenea să completez la ceea ce a spus colegul meu cu două puncte. Percepția, care după părerea noastră este greșită, că uh, fdd ul va lua bani de la dezvoltare și îi va transfera într-un instrument care trece prin bănci de dezvoltare. Nu este deloc uh, așa. Noi considerăm că nu este o abordare corectă. Ideea în spatele acestui, acestui punct este că fondurile de dezvoltare nu pot fi transmise numai prin granturi simple. E vorba de un instrument care va diversifica canalele pe care le putem folosi în ceea ce privește dezvoltarea și deja de 40 de ani suntem activi în uh, cooperarea pentru dezvoltare și vedem că, într-adevăr, granturile nu sunt uh, atât de ușor de obținut. Nu e foarte posibil să facem tot ceea ce vrem să facem numai prin intermediul granturilor. Iată de ce noi considerăm că acest instrument reprezintă o diversificare binevenită și o alternativă pozitivă pentru folosirea granturilor, pentru că oferă un efect de multiplicator cam de 10 ori mai mare decât uh, cel pe care îl investim și investiția ne arată că e un lucru foarte pozitiv. Astfel vom avea așadar uh, mai multă infrastructură, vom avea susținere pentru țările partenere. Următorul punct pe care vreau să-l menționez este că bordul strategic va avea și un observator din partea Parlamentului, aceasta este propunerea noastră, și aceasta nu vă va permite numai să vedeți ceea ce vrem noi să facem în cadrul FEDD, care e pilonul 1 din uh, planul de investiții, ci vă va permite și să acompaniați toate informațiile pe care vrem noi să le oferim și în domeniul asistenței tehnice și în domeniul investițiilor în climă în toate țările. Aceasta e una din cele mai importante și poate nu suficient de considerate aspecte ale planului de investiții strategice. Vrem să avem o abordare integrată, nu numai în ceea ce privește investițiile, ci și în ceea ce privește măsurile de acompaniere, climatul de afaceri, îmbunătățirea piețelor sau investițiile non-bancare în țările partenere. Asta este ceva ce noi am vrea să, pe care am vrea să-l folosim pentru a îmbunătăți vizibilitatea și privirea de ansamblu asupra tot ceea ce facem în țările partenere și în domeniul de uh, climat de investiții. Mulțumesc! Mulțumesc! Se pare că până acum, oricum, nici din bugetul european nu au venit banii încă. Mă întreb câte alte oale din care vrem să luăm mai dorim să avem. Doamna Cadenbach, să o luăm mai întâi pe doamna Raimundi de la SAE. Da, vă rog, doamna Raimundi, sau nu, doamna Kadenbach, da, pe scurt, o sarcină a acestor programe este să găsească investitori. Întrebarea mea este foarte generală și anume, care sunt criteriile după care cineva este considerat și acceptat ca investitor? Avem aici uh, o comisie care se ocupă de spălarea banilor și știm între timp că există multe piețe care primesc un impuls prin investitori din China, de exemplu. Vreau să vă întreb, deci, dacă există criterii sau un catalog de criterii după care dumneavoastră decideți care sunt investitorii eligibili sau dacă or, sau oricine care vine cu bani este binevenit. Mulțumesc. Există și o frază în latină similară care se referă la uh, atractivitatea banilor. Pecunia Non-Olet. Mulțumesc. De la SEAE, mulțumesc. Aș vrea să vă asigur pe anumite puncte în legătură cu finanțările care vor fi finanțate prin institut de credit de finanțare, fie că sunt europene sau nu, avem, lucrăm cu bănci de dezvoltare cu care avem deja o tradiție și cu bănci de dezvoltare regională. Vrem să subliniem că cu siguranță ne vom uh, asigura să nu se întâmple cum ați uh, spus dumneavoastră. Vedeți articolul 20 al regulamentului în care se vorbește foarte pe șleau și se vorbește despre activități exclusive și nu uh, și jurisdicții non-cooperative active, deci cele care nu cooperează, nu susținem nicio formă de activitate care merge într-o direcție ilegală, indiferent dacă e spălare de bani, crimă organizată, evaziune fiscală, corupție, fraudă, care ar putea să afecteze interesul Uniunii sau alte interese. Suntem absolut conștienți de ceea ce spuneți și ținem foarte strict cont de ele în implementarea programului. Mulțumesc! Bun, deci e interzis ca să știe cei care vor să facă crimă organizată să știe că e interzis. Doamna Raimondi de la SAE, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vroiam și eu să vă asigur că ieri, de exemplu, am avut o reuniune cu trei comisii în care am fost bucuroși să vedem că colegii de la Comisia DEVE puteau să analizeze ceea ce ați propus dumneavoastră și anume că e vorba de un instrument pentru a atinge obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Există o abordare deja pe termen lung, de exemplu, am fost întrebați despre fondul fiduciar pentru Africa, pentru care avem și măsuri pe termen mediu și măsuri pe termen lung. Doamna Mogherini, după cum știți, este foarte bucuroasă să poată să treacă de la miliarde la triliarde pentru a atinge obiectivele de uh, sustenabilitate. Am văzut că e nevoie să ne uităm la alte mijloace de mobilizare a mijloacelor financiare pentru, pentru dezvoltarea sustenabilă. Nu este suficient ce avem acum. Suntem cu toții confruntați cu provocarea cum putem să mobilizăm finanțarea privată, finanțarea locală sau fonduri care sunt deja în Africa, care vin spre Europa trebuie să îi oprim acolo pentru investiții productive, pentru ca să creăm acele locuri de muncă de care e nevoie pentru tineretul din Africa. Trebuie să creăm locuri de muncă sustenabile, decente, în Africa și în vecinătatea noastră. Și aceasta arată, ajută foarte mult după aceea la um, combaterea unor cauze la rădăcină, cauzele migrației. Dacă dăm speranță tineretului acolo, dacă au o perspectivă de carieră, dacă pot să aibă și o perspectivă de a trăi în pace. Acesta e obiectivul cel mai important pe care îl avem noi. Bineînțeles că garanția aceasta mică, singură, nu va fi suficientă, de aceea vă prezentăm ca o parte a unei abordări integrate. Nu e vorba numai despre garanție ci e vorba și de asistența tehnică necesară, care nu este numai pentru proiecte, e vorba de asistență tehnică pentru acompanierea IMM-urilor, a tinerilor antreprenori, pentru ca ei să fie în măsură să poată să-și prezinte un proiect, să aibă un proiect sustenabil. Avem nevoie de asistență tehnică și pentru a ajuta la reforme și avem aici o sinergie cu, uh, cu pactul G20, banii nu sunt suficienți, e nevoie de investiții mai bune, de un climat de investiții sănătos. Și deci trebuie să combatem corupția, trebuie să încercăm să facem să luăm aceste măsuri împreună cu Fondul de Dezvoltare, dar și cu partenerii de, de, de, noștri de dezvoltare, cu uh, și să facem totul pentru a ne concentra pe crearea locurilor de muncă. Al treilea pilon, iată unde intervine rolul delegaților uh, cei care au o privire de ansamblu asupra tot ceea ce face Uniunea Europeană în țările noastre. Și când spun tot ceea ce face, unii dintre dumneavoastră vă plângeați de privirea de ansamblu, dar șefii noștri de delegație au această privire de ansamblu și de, uh, raportul de la DEFCO arată că se poate vedea momentan uh, concret ce face fiecare țară. Ceea ce încercăm noi acum cu FDD-ul este să țintim uh, crearea de locuri de muncă, să dăm o speranță tineretului din Africa. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Atenție însă că terenul este minat am observat asupra, de-a lungul multor ani, uh, ce se întâmplă cu banii. Dumneavoastră, oricum știți că suntem un partener uh, de încredere și lipsa de, de rezultate este ceea ce ne deranjează de ani de zile și faptul că, de exemplu, trebuie să uh, tot um, înlocuim instrumentele pe care le avem tot timpul, există dificultăți de pornire, de pornire de pe loc, și după aceea costurile sunt foarte ridicate. Când vedem că nu funcționează, se creează un nou instrument și din nou povestim același lucru, dumneavoastră ne-a povestit aceeași, aceeași poveste, oricum e frumos că auzim aceeași poveste și vă suntem foarte recunoscători. Raportorul are cuvântul acum, vă rog. Da, sunt foarte bucuros să aud toate aceste liniștiri și totuși aș vrea și eu să vă asigur că orice care ia controlul de la Parlament uh, se va lovi de mine până la ultima celulă din corpul meu. Da, mulțumesc că am terminat această dezbatere. Da? Doreați să spuneți ceva? Nu. Domnul Planes. Nu, mulțumesc. Vreau să asigur, să asigur deputații din Parlament că nu vrem în niciun fel să luăm uh, controlul asupra uh, controlul de la Parlament, să nu vă dăm acest control care vi se cuvine, vom uh, schimba modalitățile de acționare, vom intra pe o cale chiar mai riscantă și e nevoie de înțelegere și din partea noastră. Mulțumesc! Da, am înțeles aproape totul. Înțelegem în general foarte multe și am ajuns la sfârșitul dezbaterii, dar termenul de depunere a amendamentelor este 28 martie la ora 14. Vă mulțumesc oricum pentru dezbaterea foarte intensă la acest punct și acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, raportul special pe Balcanii de Vest privind asistența pentru preaderare și consolidarea capacității administrative. E vorba de un meta-audit. Raportorul este Joachim Zeller, care tocmai s-a întors din Asia, dacă nu mă înșel, și raportorul de la Curtea de Conturi este domnul Fazakaș, căruia îi dau cuvântul mai întâi pentru ca să-și prezinte raportul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr geehrten Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, înainte să încep cu prezentarea raportului meu, aș dori să vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, Comisiei pentru Control Bugetar și domnului raportor Țeller, pentru că dumneavoastră ați făcut posibilă introducerea astăzi pe ordinea de zi a raportului meu, ceea ce apreciez foarte mult. Cu toții ne amintim că um, exact acum o lună, pe 13 februarie la Strasbourg, aproape acum o lună, s-a discutat raportul despre Ucraina și uh, acest raport al nostru uh, Însă, din cauza interesului deosebit pentru Ucraina, în care am avut peste 9 intervenții lungi, nu am mai fost uh, în măsură să mai tratăm uh, raportul pe care îl discutăm acum și de aceea întrebarea a rămas deschisă când va, se va face loc pentru raportul acesta pe ordinea de zi atât de încărcată a Comisiei Cont. Sunt foarte recunoscător că datorită invitației dumneavoastră și către delegația mm, pentru Muntenegru, uh, numai datorită flexibilității lor am putut să punem acest punct pe ordinea de zi. Aș dori așadar să vă mai exprim și mulțumirile și aprecierea pentru că prin prezentarea pe care o voi face mi s-a dat o șansă să pot să vă mai uh, prezint un raport ca și cum aș cânta cântecul lebedei uh, la sfârșit. Știți că mandatul meu se termină și uh, a fost numită urmașa mea, doamna vicepreședinte a Parlamentului European, Ildico Galpelți și așa că eu voi putea cânta ultima dată aici în fața dumneavoastră, poate nu chiar ultima dată, dar oricum este una dintre ultimele ocazii să vă prezint un raport. Mai avem de fapt trei rapoarte care sunt pe rol Așa că haideți să sperăm că poate mai vin o dată la dumneavoastră și vă mai prezint ceva. Aș vrea totuși să mai spun că un tată nu trebuie să facă diferențe între copii, dar totuși acesta este copilul meu cel mai iubit, acest raport dintre toate cele cinci rapoarte. Deja în septembrie anul trecut la Belgrad am prezentat raportul și am avut ocazia să vorbesc de el și cred că se simte că doresc foarte mult să-l prezint. După o introducere uh, foarte lungă, sper că n-am răpit prea mult timp, vreau să vă prezint acum acest raport. Prima întrebare este ce este un meta-audit? Audit. It means using exist- un meta-audit înseamnă utilizarea unor uh, lucrări care există deja. Se folosesc rapoartele speciale ale Curții de Conturi, evaluările comisiei și rapoartele de progres, precum și rapoartele independente din partea experților. Și acest meta-audit este uh, consolidat prin uh, auditul de performanță. Avem 52 de proiecte IPA în Balcanii de Vest și 3 programe multibeneficiar IPA, care se concentrează mai ales pe rezultatele care vin dincolo de rezultatele concrete în domeniul um, statului de drept și reforme administrației publice. Am vizitat uh, Comisia Europeană și uh, zonele relevante din Balcanii de Vest. Ne-am bazat pe experiența noastră proprie. În ultimii uh, 10 ani am făcut mai multe rapoarte speciale dedicate Balcanilor de Vest. Nu am să mă refer la toate pentru că apare în prezentare. Este foarte important să știm ce face instrumentul pentru sprijin de la preaderare în Balcanii de Vest. În acest tabel apar toate alocările de IPA pentru regiunea Balcanii de Vest din 2007, din 2003 spre 2017. După cum vedeți, Serbia a fost beneficiarul major al acestui program și chiar și programele regionale au primit 23% finanțare. 23% din finanțare s-a utilizat pentru abordări regionale explicite. Iar acestea sunt esențiale în zona respectivă a Europei, pentru că ele sunt folosite la creșterea interconectivității, cooperare regionale, precum și la consolidarea capacității administrative în întreaga regiune. Toate aceste lucruri sunt foarte importante, mai ales prin procesul la Berlin și prin mai multe cadre regionale de cooperare. De exemplu, fondul de investiții Balcanii de Vest, Școala Regională pentru Administrație Publică și, în ultimul rând, Consiliul Regional de Cooperare. De ce este foarte important IPA pentru Balcanii de Vest? În contextul istoric de conflict, avem foarte multe conflicte în acea regiune, de asemenea infracționalitate organizată și corupție. În Balcanii de Vest, IPA este singurul instrument uh, financiar european care uh, abordează problema cum ar fi administ- capacitatea administrativă foarte slabă în administrația publică, aplicarea legii, domeniul judiciar, interconectivitatea, în uh, tranziția economiilor către o economie mai bună. Care a fost prima întrebare pe care ne-am concentrat? Comisia a gestionat bine IPA în Balcanii de Vest? Și a doua întrebare a consolidat IPA capacitatea administrativă în Balcanii de Vest. Să revenim la prima întrebare. Cum a fost gestiunea Comisiei în IPA Balcanii de Vest? Noi am constatat că, din nefericire, Comisia nu a stabilit întotdeauna obiective măsurabile și specifice nu a aplicat în mod sistematic condiții stricte și nu le-a urmărit întotdeauna, însă a fost eficientă în monitorizare și evaluare și a jucat un rol foarte pozitiv în coordonarea donatorilor. La nivel de beneficiari, am constatat că guvernele din Albania, Bosnia și Herzegovina și Kosovo au uh, neajunsuri considerabile în ceea ce privește evaluarea statului de drept. Ce, în celelalte cazuri nu s-au constatat astfel de neajunsuri considerabile. Absorpția IPA a fost um, împiedicată de capacitatea administrativă slabă, iar Montenegro și Serbia au putut uh, asigura coordonarea eficientă a donatorilor. În alte state s-a constatat o coordonare mai slabă. Avem câteva recomandări. În primul rând, obiective specifice în IPA 2, bazate pe priorități ierarhizate și ținte măsurabile. Utilizarea managementului indirect în mod selectiv, ținând seama de volumul de, fond, de fondurile implicate și de complexitatea poli- și sensi- sensibilitatea politică a proiectelor. Utilizarea condiționalității la toate nivelurile. Monitorizarea sistematică a programelor sensibile și a proiectelor și evaluarea externă a intervențiilor în uh, sectoarele de prioritate din Balcanii de Vest. A doua întrebare a consolidat IPA administ- eh, capacitatea administrativă în Balcanii de Vest, în ceea ce privește statul de drept, datorită faptului că beneficiarii au avut eh, personal și buget eh, foarte scăzut, de asemenea, datorită faptului că nu a existat ehm, voință politică și coordonarea a fost foarte proastă în vederea reformei instituțiilor, rezultatele au fost doar convertite parțial în ehm, efecte concrete pe teren. Finanțarea IPA s-a acordat foarte, în cantități foarte puține anumite domenii esențiale, cum ar fi, de exemplu, în domeniul judiciar. În ceea ce privește administrația publică, multe proiecte au avut rezultate sustenabile, dar IPA nu a putut încuraja beneficiarii să utilizeze aceste chestiuni ca surse de formare în alte domenii din administrația publică. Fondul de investiții Balcanii de Vest a încurajat cooperarea regională și Consiliul de Cooperare Regională nu a avut un impact semnificativ. Pentru școala regională de administrație publică, încă este prea devreme să ne exprimăm. Care au fost recomandările noastre? Trebuie să colaborăm mai bine cu beneficiarii pentru a avea o procedură mai bună de anchetă și uh, parcursul în justiție al marilor cazuri de corupție și infracționalitate organizată. E nevoie de o mai bună țintire a resurselor în acele uh, domenii cheie ale statului de drept, unde e nevoie de cel mai mult sprijin. Lupta împotriva corupției și uh, libertatea presei și lupta împotriva infracționalității organizate. Nu în ultimul rând, o chestiune pe care am discutat-o și cu domnul Joachim Zeller, e nevoie să sprijinim cooperarea regională și să ne asigurăm că uh, școala regională de administrație publică și Consiliul Regional de Cooperare dau rezultate măsurabile și sustenabile pe teren. Suntem convinși că această regiune nu poate fi abordată ca șase state individuale. Nu trebuie să avem o abordare regională în așa fel încât întreaga regiune să se dezvolte în vederea aderării la Uniunea Europeană. Iată, acestea sunt concluziile raportului nostru. Ne bucură faptul că el a putut fi uh, publicat și prezentat beneficiarilor din Belgrad și din Sarajevo. Am colaborat uh, îndeaproape cu Comisia iar comisia nu numai că a luat notă de acest raport și de recomandările noastre, ci chiar a fost de acord cu recomandările noastre și avem încredere în faptul că comisia va pune în aplicare recomandările noastre cât de curând. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că e foarte interesant acest raport și foarte important. E de recomandat să-l citiți cu toții, pentru că Serbia și regiunea Balcanilor va fi pentru noi o prioritate. Vom merge vara acolo, o să analizăm situația, Și acum are cuvântul domnul raportor, pentru ca să-și prezinte avizul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult, domnule Sabulci Fazacaș și colaboratorii lor. Dumneavoastră vreau să vă mulțumesc pentru acest meta-audit despre situația ajutorului pentru aderare asistența pentru preaderare pentru Balcanii de Vest. E vorba aici ca de un inventar a ceea ce s-a făcut până acum cu fondurile europene către statele din Balcanii de Vest. Este un foarte bun inventar chiar, unde se compilează de asemenea și um, opinia Comisiei din diferitele rapoarte și ne interesează uh, foarte mult să-l putem uh, discuta astăzi. Este produsul unei munci foarte intense și ne bucurăm să putem lucra cu dumneavoastră și în următoarele luni. Sunt convins că lucrurile vor funcționa foarte bine. Ceea ce putem spune după ce Iugoslavia s-a destrămat la începutul anilor 90, și uh, după acest proces al Iugoslaviei de destrămare au ieșit mai multe state care au trecut prin multe faze dificile, ba chiar dureroase, nu numai dificile. S-a ajuns la războaie civile care au făcut mulți morți, multe victime și care au adus daune materiale foarte mari. Având în vedere acest proces dureros, S-a încercat după aceea un proces de consolidare, fiecare stat încercând să-și dezvolte o funcție a sa, ceea ce a reușit în diferite uh, grade. A existat Slovenia mai întâi, care a îndeplinit foarte repede criteriile de aderare la Uniunii Europene și chiar la zona euro. Croația a putut și a urma după câțiva ani, dar în alte state lucrurile nu arată la fel și În Albania, țara care ne interesează pe noi, lucrurile sunt chiar și mai diferite. Comisia a făcut eforturi pentru a implica resurse financiare, dar și umane, ca aceste state să poată să stea pe picioarele lor, să aibă un stat de drept și să aibă o bună gestiune guvernamentală, iar cetățenii acestor state să aibă conștiința că nu vor rămâne deoparte. Însă, dacă ne uităm la situația fiecărui stat membru, trebuie să constatăm că unul din aceste state nu este recunoscut încă de celelalte state membre, Kosovoul. Deci un stat al uh, FIROM mai are în continuare, deci firomul mai uh, poartă o dispută asupra numelui, despre cum ar trebui să se cheme țara respectivă. Avem în continuare dificultăți politice și, din păcate, trebuie să constatăm că la fi, foarte mulți cetățeni entuziasmul și pasiunea pentru Europa în statele din Balcani a scăzut, ceea ce le dă statelor terțe posibilitatea să influențeze mai mult agenda fostelor țări din Balcani, din Iugoslavia. Rusia, Turcia, dar și Arabia Saudită sunt uh, unele din acele state care pot să influențeze acum uh, această, prin această instabilitate. Nu e foarte simplă situația. Din păcate, nici stabilitatea interioară a statelor din Balcan nu este foarte bună nu există o administrație solidă, sunt prea multe prevederi birocratice și eficiența administrației este foarte șubredă din cauza aceasta. Avem și o rotație foarte mare a personalului, ceea ce nu facilitează sarcina comisiei. În același timp, e o sarcină politică pe care o avem noi, chiar o datorie de a continua să oferim ajutor statelor din Balcani, mai ales cetățenilor de acolo. Trebuie să le transmitem ideea că trebuie să aparțină Europei. Sigur că va dura mai mult decât poate ne gândeam noi, până când statele respective vor îndeplini condiția de a respecta criteriile de aderare și de a intra în Uniunea Europeană. Raportul Curții de Conturi ne dă foarte multe idei concrete despre ceea ce trebuie să facem. Eu, ca raportor, vreau să vă spun că sunt de acord cu propunerile făcute și cred că nu numai Comisia trebuie să acționeze acum la prelucrarea programelor, ci și statele membre în politica lor externă, dar și Serviciul European de Acțiune Externă, trebuie să aibă grijă ca statele acestea, atunci când uh, doresc să primească mai departe ajutoare din partea Uniunii, să poată să îndeplinească condițiile care sunt legate de aceste ajutoare. Combaterea corupției, uh, o bună gestiune guvernamentală sau uh, respectarea principiilor de stat de drept, dar și respectarea drepturilor omului, toate acestea fac parte din pachetul de condiții și cred că ar trebui în continuare să fie la baza acordării ajutorului. Ceea ce am mai văzut în multe din uh, statele respective este că nu există prea multă conștiință la cetățeni despre ajutoarele financiare și personale pe care le acordăm noi statelor. Poate ar trebui să mai facem mai multe pentru a îmbunătăți vizibilitatea ajutoarelor Uniunii ceea ce mai ales ține de comisie aici, dar și de guvernele din statele membre și de responsabilii din statul ajutat pentru ca și ei să participe la acest proiect de comunicare, pentru ca să arătăm că Uniunea Europeană ajută foarte mult la formarea de capacități a statului și la maturizarea statului respectiv. Nu trebuie însă să fie o ecuație cu sumă zero. Cine primește trebuie să și dea înapoi și eu cred că aici mai sunt multe de făcut în statele din Balcani din punct de vedere al responsabililor politici. Am scris aceasta în raport și cred, așa cum a spus și doamna președinte, că vom uh, avea în continuare o atenție deosebită pentru ceea ce se întâmplă acolo. Nu vrem în niciun caz să pierdem statele din Balcan, dar trebuie să se arate și o voință din partea lor că ceea ce facem noi nu este inutil, ci că drumul spre Uniunea Europeană este acompaniat de acțiuni din partea lor. Mulțumesc foarte mult, foarte multe aspecte într-adevăr foarte realiste, pentru că noi putem foarte bine să vedem care sunt problemele. Noi mergem foarte regulat în Kosovo, vom, avea, vom face eforturi în continuare pentru a susține țările din, fostul, uh, din fosta Iugoslavie, din Balcan și am luat cumva în, uh, sub aripile noastre și ceea ce m-a uimit tot timpul este că fondurile pentru colaborare regională, cooperare, nu sunt um, absorbite și cel puțin nu sunt absorbite așa cum ar trebui. Aceasta ar fi, acesta ar fi un pas uh, pentru a putea ajunge la o uniune economică. Ar trebui să avem în primul rând o libertate de circulație a produselor, o scutire de taxe vamale, de exemplu. De foarte multe ori vedem cum transportul uh, de mărfuri, transportul de persoane este întrerupt din cauza granițelor dintre țările din fosta Iugoslaviei și vedem că toate inițiativele care s-au luat n-au fost foarte de succes. Poate Comisia ar putea să spună câte ceva ce se întâmplă cu fondurile pentru dezvoltare regională, de fapt. Iar acum văd că nimeni nu dorește să ia cuvântul la subiect. Așa este, nu? Nu mă înșel. Bine, așa este. Atunci vreau să dau cuvântul comisiei. Din partea Diginir, domnul Jung, senior expert și consilier al directorului, vă rog. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că sunt aici. De asemenea, aș dori să iau notă de a celor două uh, rapoarte. Ambele sunt uh, bine echilibrate și cu siguranță vom uh, face un follow-up al recomandărilor făcute de aceste două rapoarte. Slăbiciunile au fost bine identificate, ele sunt clare. nu trebuie să uităm că am putut face o diferență cu sprijinul nostru european în perioada studiată. A fost o perioadă dificilă. S-au făcut anumite realizări, s-a crescut eficiența pe anumite aspecte. În ciuda contextului politic foarte dificil, în ciuda provocărilor din acea regiune, în ciuda urmărilor războiului. Războiul continuă, însă, pe plan mental, în mințile oamenilor. Și situația economică a fost foarte gravă. Criza economică din 2008 a avut un impact foarte mare asupra Balcanilor de Vest. 20% din populație a fost afectată și 26% din populație au plecat din regiunea respectivă, de fapt. Indicatorii economici sunt uh, foarte triști, mai ales în ceea ce privește șomajul și șomajul în rândul tinerilor. Instrumentul pentru sprijin la preaderare va ține seama de multe dintre recomandările făcute. Vom avea o concentrare mai strategică și mai puternică pe anumit, pe anumit număr de sectoare unde e nevoie de reforme de politică. Nu e vorba doar de câte un proiect pe aici, pe acolo, scoase din context. E nevoie de un, o perspectivă mai largă la nivel național pe anumite sectoare mai transversale. Este o primă schimbare importantă față de felul în care am făcut lucrurile în trecut. Vom concentra pe rezultate. Avem un cadru de performanță mult mai uh, bun, vom avea indicatori mult mai buni și monitorizare mult mai bună. De asemenea, modalitățile de punere în aplicare ale sprijinului se vor schimba. Sunt în curs de schimbare, sunt mai multe instrumente, există și sprijin bugetar sectorial în IPA 2. Și mai important, pentru gestiune indirectă a fondurilor de către statele respective, avem o abordare nouă, mai precaută, mai echilibrată. Prin urmare, am redus fondurile care sunt gestionate de către țările respective. Se introduc condiții mai dure ca să ne asigurăm că există voința politică și sustenabilitatea programelor. În Macedonia și în Bosnia și Herzegovina, drept consecință, s-a redus foarte mult nivelul de finanțare. Bineînțeles, este o monedă cu două fețe. Cu cât ești mai slab, cu atât uh, ai performanțe mai slabe și cu atât primești bani mai puțin, dar trebuie să avem mare grijă cum abordăm problema. Stimulente pentru rezultate mai bune. Introducem pe 2018 o recompensă a performanței. Îi vom recompensa, vom recompensa acele state care au înregistrat progrese bune în ceea ce privește reformele și în ceea ce privește absorpția fondurilor în trecut. De asemenea, scurtăm intervalul de timp pentru programare, identificarea acțiunilor și a proiectelor, pe de-o parte, și punerea în aplicare propriu-zisă, pe de altă parte. Ne vom concentra mai mult pe majoritatea acțiunilor. Vom continua să facem uz de dialogul politic și vom încerca să utilizăm dialogurile de stabilitate și de asociere, precum și dialogul la nivel înalt cu beneficiarii, ca să încurajăm să punem în aplicare reforme și ca să obținem voința politică necesară în așa fel încât sprijinul oferit de noi să fie mai eficient și mai sustenabil vom continua să monitorizăm situația infracționalității organizate și a crimei la nivel înalt. A corupției la nivel înalt, îmi cer scuze. E nevoie însă de mult timp și pe aceste aspecte. Ne vom concentra mai mult pe gestiunea finanțelor publice. Aici avem motive de îngrijorare. Trebuie să ajutăm statele să își gestioneze mai bine finanțele publice, dar aceasta este o provocare foarte mare. Noi încercăm să cheltuim finanțarea europeană în cea mai bună metodă posibilă, însă pe de partea interlocutorilor noștri nu constatăm aceeași atitudine. Acest lucru a făcut obiectul unui dialog intens în contextul IPA 2. În ceea ce privește elementele de bază, statul de drept, guvernanță economică, etc., suntem pregătiți să creștem finanțarea pentru reforme în aceste sectoare. Atâta vreme cât guvernele statelor respective sunt pregătite să colaboreze cu noi într-o manieră credibilă și sustenabilă în vederea punerii în acestor reforme. În încheiere, noi vom continua să sprijinim Balcanii de Vest și cetățenii din aceste țări, atât prin dialog politic, cât și prin asistență financiară, în așa fel încât să atingă standardele europene. Practic vorbim și despre pregătirea acestor țări pentru aderarea la Uniunea Europeană. S-a vorbit despre abordarea regională de mai multe ori. Săptămâna trecută am văzut pentru prima oară o întâlnire a celor șase prim din Balcanii de Vest în Sarajevo, pentru prima oară după război. Și ei au discutat care sunt prioritățile, cum pot colabora mai bine și despre ce consideră că ar trebui să... pe ce ar consideră că ar trebui să, con, să se concentreze mai mult. Aspectele care țin de procesul de la Berlin sunt și ele esențiale. Procesul de la Berlin ne arată că e nevoie de un angajament mai mare. Adică angajamentul Uniunii Europene este foarte mare în Balcanii de Vest. Și acest lucru este, ilust- este ilustrat și în cele mai recente concluzii ale Consiliului. Într-adevăr, Balcanii de Vest își doresc o economie mai bună, un spațiu economic mai bun, un spațiu al cercetării mai bun. Și acum, împreună cu Consiliul Regional de Cooperare, încercăm să găsim o abordare bună pentru o piață comună. Ne concentrăm pe economie și pe libertăți. Pregătim un plan de acțiune în perspectiva 2020 ce se poate realiza, ce ar trebui să se realizeze, de ce acțiune este nevoie. Încercăm să venim cu aceste propuneri la, Balca- la summitul Balcanilor de Vest, care avea, va avea loc pe 20 iulie în Italia. Încercăm să obținem un angajament din partea prim din regiunea respectivă, în sensul că aceștia trebuie să participe la o conectivitate economică, să zicem așa și eforturile lor trebuie să fie credibile. Ne îngrijorează anumite aspecte și noi încercăm să continuăm dialogul și vizibilitatea. Există însă foarte multă dezinformare. sunt uh, fapte care nu sunt fapte prezentate, fapte neadevărate prezentate de alte grupuri de interese din interiorul acelor țări și din afara acelor țări. Este o provocare. Da, avem nevoie de vizibilitate. Dar avem nevoie și de răbdare. Pe chestiunea acestea de conectivitate uh, vom constata că încep proiectele de construcții care se referă la investițiile cele mai importante din domeniul infrastructurii și transportului, acorduri încheiate în ultimii doi ani, în cadrul investiției Balcanii de Vest. Aceasta este platforma în care se combină finanțarea în așa fel încât să obținem conectarea Balcanilor de Vest la coridoarele de transport transeuropene în cadrul programului TNT. Am să închei aici și vă asigur că dorim să continuăm cooperarea strânsă, în așa fel încât uh, Balcanii de Vest, de vest să meargă pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă asigur că noi suntem de partea dumneavoastră în eforturile pe care le faceți. Însă, dacă munca regională, economică și politică nu avansează, atunci legătura cu Uniunea Europeană nu se va consolida. Este un test veritabil pentru cooperarea noastră. Cum să ne așteptăm că va funcționa cooperarea în Uniunea Europeană dacă nu funcționează cooperarea între statele respective? Urmează domnul Franca. Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai pe acest lucru doream și eu să insist puțin. Cred că atât domnul Țeller, cât și fostul nostru coleg, domnul Fazakoș, care ne-a spus că probabil este ultima lui vizită cu un raport la Parlamentul European. Ambii așadar au subliniat uh, aspectele constructive care este importanța acestui sprijin în Balcanii de Vest, în uh, circunstanțele actuale? Uh, la ultima plenară am adoptat un uh, raport cu privire la Muntenegru. Se întâmplă chestiuni foarte stranie în acea regiune. Au loc alegeri în Muntenegru și în curând plenara se va exprima cu privire la celelalte cinci țări din Balcanii Occidentali, iar acele cinci țări uh, sunt esențiale pentru stabilitatea continentului nostru, după cum spunea și Comisia. Există aspectele care țin de, acordul de acordurile de dialog și de cooperare. În uh, prea anterioară am acordat 5 milioane de euro zonei și trebuie să fim atenți să vedem cum putem să ne îmbunătățim prezența. Comisia a explicat cum funcționează cooperarea și a spus că trebuie să luptăm mai bine împotriva corupției. Nu trebuie să ne pierdem influența asupra acestei zone. Este o zonă prioritară pentru Uniunea Europeană și înțeleg că există o capacitate foarte mare pentru îmbunătățirea felului în care ne utilizăm noi resursele în acea zonă. Vizibilitatea, de asemenea, este o chestiune esențială. Doamnă președinte, într-adevăr e nevoie să crească vizibilitatea acțiunilor noastre și, în același timp, trebuie să subliniem importanța strategică a regiunii pentru noi realizăm un efort economic foarte mare în zona respectivă și, ținând cont de acest lucru, am putea îmbunătăți eforturile noastre în sensul sugerat de cei doi colegi. Eforturile noastre sunt foarte mari și provocările merită eforturi mari, însă, după cum a spus domnul Țeller în raportul său, există loc de mai bine. Știm că există anumite dificultăți importante în ceea ce privește resursele umane, Uh, la nivelul comisiei. Însă este vorba de o prioritate strategică a Uniunii Europene și trebuie să găsim o soluție ca să gestionăm mai bine toate resursele acestea pe care le injectăm în zona Balcanilor de Vest. Iată, acestea au fost comentariile mele, doamnă președinte. Dezbaterea este extrem de interesantă și trebuie să vedem cine așteaptă pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sarvama. Yes, I would also like to thank uh, the Court of Auditors and especially Mr. Mr. Aș dori să mulțumesc și eu curții de conturi, domnului Fazakaș, pentru acest document atât de important. Exact așa cum spunea și domnul uh, Sara Franca, care are foarte multă experiență în afaceri externe, chiar trebuie să dăm încă și mai multă atenție acum acestui uh, domeniu. De ce am solicitat uh, să intervin? Ei bine, uh, nu îmi plac uh, situațiile în care spunem abia pe urmă ce ar fi trebuit să se petreacă. Din păcate, trebuie să fiu eu cel care face asta și să spun că am cheltuit câteva sute de milioane de euro pentru fiecare țară uh, în cadrul financiar multianual, vorbim despre 5,1 miliarde de euro în total, dacă bine am înțeles, uh, pentru perioada de șapte uh, ani. De ce reamintesc eu ce s-a făcut prost? Ei bine, eu am acoperit războiul din Iugoslavia de acum 24 de ani și cred că dacă am fi fost sistematici și consecvenți în abordarea noastră de a uh, finanța uh, educația copiilor uh, în Balcani, eu cred că acei copii care s-au născut în timpul războiului care a sușiat această țară uh, ar fi fost uh, astăzi cei care și-ar fi asumat uh, răspunderea pentru societățile în care trăiesc și peste câțiva ani ar fi putut să joace rolul decisive în țările lor. Prin urmare, ceea ce vreau eu să spun de fapt e că avem resurse puține pe care le putem uh, aloca acestor state, dar cu aceste resurse ar trebui să încercăm să facem diferența punând mai uh, multe uh, ouă în același coș. Cu alte cuvinte, dacă aruncăm uh, cu bani în stânga și în dreapta, vor ajunge câțiva bani uh, pentru fiecare aspect, uh, cei mai mulți vor ajunge în birocrație și, de fapt, nu vom obține nimic. Peste 25 de ani vom fi aici purtând aceeași discuție. Prin urmare, ideea mea este că niciodată nu e prea târziu să începi iar eu cred că, într-adevăr, ar trebui să ne concentrăm uh, pe uh, crearea uh, rădăcinilor nu putem să vindecăm pacientul care deja are cancer în stadiu terminal. Deci trebuie să privim spre viitor și să încercăm să creștem această generație în această parte a lumii și uh, trebuie să ne aducem contribuția aici dacă ne interesează uh, viitorul nostru al tuturor. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Va, da. Mulțumesc. Această comisie era ultimul fan rămas al Agenției pentru Reconstrucție această agenție a jucat un rol foarte important, a fost o agenție a Comisiei pentru că a fost cea care a pus în aplicare proiecte foarte repede după război și apoi a fost cam netransparent uh, dizolvată dar uh, dacă țin minte atunci la, la începuturile mele în această comisie, când am tot audiat uh, agenția, ce fel de probleme aveam, n-aveau nici aprovizionare cu curent, așa că Uniunea Europeană a construit sistemul electric. După aceea, rezultatul a fost că a existat un scandal foarte mare de corupție în legătură cu aprovizionarea de, cu curent în Kosovo. S-au construit uh, locuințe pentru oameni, deci condițiile au fost îngrozitoare pentru oamenii din Balcani și din diferitele țări foarte diferite probleme, dar probleme destul de mari, probleme civile chiar între diferitele grupuri etnice, astfel încât situația de astăzi, dacă ne uităm la ea, este aproape paradisiacă dacă ne uităm la situația de atunci și dacă comparăm. Sigur că nu putem să ne mulțumim cu ceea ce e acum, dacă avem planuri mai mari, nu putem să ne blocăm aici. Dar cred că trebuie să ne uităm și la ceea ce s-a obținut datorită Comisiei, datorită Uniunii Europene, pentru că fără Uniunea Europeană Balcanii ar arăta astăzi sigur altfel, ar arăta mult mai rău. Și discutăm astăzi probleme, de exemplu, la un nivel mult mai ridicat decât atunci. Trebuie totuși să fim corecți față de adevăr și să nu se creeze o impresie greșită. Eu cred că Uniunea Europeană poate să fie mândră de ceea ce a obținut, dar în niciun caz nu trebuie să se mulțumească cu ceea ce s-a obținut, pentru că drumul mai e lung până la sfârșit și cred că ideea împăcării între grupurile etnice va rămâne o chestiune foarte importantă, unde putem să fim, de exemplu, deja recunoscători pentru anumite progrese, fie și mici. Sigur că vocile sunt diferite, dar avem cu toții definitiv uh, o sarcină foarte importantă de dus la bun sfârșit. Vreau de aceea să vă spun că um, comisia noastră va trimite în iulie o delegație de șapte persoane acolo, chiar dacă acum uh, este, este sigur, problematic, dar totuși noi vom merge și, și acolo, vom merge și în Polonia. Aș vrea să vă încurajez să mergeți la, în Polonia, pentru că nu putem să vizităm doar cu trei oameni pe cel mai mare beneficiar de fonduri ale Uniunii Europene și avem doar trei uh, membri, cum se întâmplă câteodată. Atunci mai bine eu zic să terminăm, să nu ne mai uh, implicăm. Voi trimite și un mail și aștept ca membrii din această comisie să fie să arate interes pentru cel mai mare beneficiar de fonduri din Uniunea Europeană, chiar dacă este săptămâna de după Paști, când toată lumea sigur dorește să stea acasă sau să plece într-o țară mai frumoasă, nu într-o țară mai bună, <laughs> că am spus bună din greșeală, dar uh, cred că știu că sunt alte opțiuni, opțiuni mai interesante decât să stai de la 7 dimineața la 10 la întâlniri în Polonia, dar oricum vă rog să vă Uh, faceți eforturi pentru ca să fim mai mulți la această, la această vizită. Oamenii contează pe noi, suntem, primim foarte multe scrisori care ne încurajează să venim să jucăm în continuare un rol în această construcție europeană. Domnule Morten, doriți să mai luați cuvântul după ceea ce s-a spus sau considerați că puteți să plecați mulțumit? Mulțumit că ați supraviețuit, poate? plecați mulțumit, mă bucur. Atunci vă mulțumesc foarte mult domnului Fazăcaș, mulțumesc domnului Țeller, dar domnul Țeller mai are cuvântul încă o dată la sfârșit. Da, mulțumesc în ceea ce ați făcut dumneavoastră ca și publicitatea adinoauri. Cred că ar trebui să ne gândim la țări precum Polonia când mergem să le vizităm țări care sunt ușor de ajuns, unde e ușor să ajungem, dacă n-ar fi bine să trimitem o delegație și într-o, de, într-o săptămână de comisie și nu într-o săptămână verde, pentru că toate comisiile ne întreabă dacă nu vrem să mergem totuși într-o săptămână normală, într-o săptămână de lucru. Altfel, cam atâta din partea mea pe această temă, dar din punct de vedere al subiectului. Domnul Salafranca, domnul Salvama au avut contribuții foarte bune. Eu am spus că speranța moare ultima, întotdeauna am zis acest lucru și uh, cred că dacă ne uităm la situația politică și la actorii politici, atunci nu trebuie să pierdem speranța, în ciuda situației, după cum a zis și Petri Zarvama, și să încercăm să tocmai să acționăm și în alte domenii, să îmbunătățim programele Erasmus pentru tinerii din Balcani și poate chiar să stabilim o strategie de comunicare pentru ca să putem la fața locului în mass media să prezentăm Europa și să arătăm ceea ce s-a făcut până acum, ceea ce se face în continuare pentru că oamenii să nu-și piardă încrederea în noi. Eu cred că în momentul de față e foarte dificil să ne bazăm numai pe oamenii politici și dacă ne bazăm doar pe ei, e destul de greu să păstrez încrederea în Uniunea Europeană. Cam atât. Da, o propoziție foarte înțeleaptă. Mulțumesc foarte mult, domnului Fața Caș. Eu cred că vă mai vedem o dată pentru prezentarea unui alt uh, raport. Cred că mai e un raport care este gata și care așteaptă să fie prezentat. E despre Moldova, dacă nu mă înșel, nu? Da, este abordarea hotspot și tocmai lucrez și la un raport pe Turcia, care se referă foarte mult la comentariul pe care l-a făcut uh, deputatul raportor. Am avut uh, chiar uh, o plăcere ciudată săptămâna trecută de a fi la Ankara. Am fost bucuros să, să fiu primit de toți membrii Guvernului și Parlamentului care sunt încă interesați de o colaborare apropiată cu Uniunea Europeană dar trebuie să vă spun că am fost foarte uimit că în momentul, așa cum s-a întâmplat în septembrie în, la Belgrad, la evenimentul pe care l-ați organizat și l-a organizat Comitetul Regiunilor, nu toate țările, toate țările apreciază banii de la Uniunea Europeană, dar se plâng că nu sunt destule resurse. Deci întotdeauna vor găsi argumente să se refere la chestiuni negative și să spună că vor mai mult. De aceea aveți dreptate. Eu zic că trebuie să le atragem atenția că nu e vorba de banii, bani pe gratis, e vorba de bani care trebuie să-i ajute, care să-i ajute să își ajusteze programele la standardele europene. Deci că trebuie apreciat în acest context și după cum a spus dumneavoastră pe bună dreptate, dialogul politic trebuie și el să fie ajustat pe măsură pentru ca banii să poată să fie foarte bine implicați și să se obțină rezultate sustenabile. Eu m-aș bucura să mă alătur și eu misiunii dumneavoastră în iunie sau iulie la Belgrad. Da, cu mare plăcere puteți veni, astfel am ajuns la sfârșitul punctului de pe ordinea de zi. Eu plec de la premiza că vă mai vedem, deci nu vreau să vă spun la revedere acum. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare, mulțumesc foarte mult și comisiei. Am terminat acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la Punctul 7 de pe ordinea de zi, studiul privind codurile de conduită și conflictele de interese la diferite niveluri de guvernanță în statele membre. Autorul uh, studiei, Blomeyer Sams și domnul dr. Temke uh, și domnul Moilanen, bun venit la noi în comisie și raportarea noastră este doamna Dlabajova aș vrea să fac doar o mică... Nu asta ați vrea să faceți introducerea, nu? Vă rog, puteți să faceți introducerea. Madam Chair, uh, representatives of Blumeyer and Sons, dear colleagues... Stimați reprezentanți uh, Blumeyer and Sons, uh, stimați uh, colegi, uh, vorbim despre un cod de conduită uh, și Asta în domeniul conflictelor de interese, care este o chestiune importantă pentru că buna folosire a fondurilor europene este o preocupare constantă a Comisiei noastre. Avem nevoie de o transparentizare a administrației publice la nivel național și european. Aceasta este o necesitate majoră pentru a ne asigura că nu intervin interese personale în gestionarea corectă a fondurilor europene. Nevoia de transparență câștigă teren, mai ales în ultimii ani când femei de afaceri și oameni de afaceri uh, au ajuns să facă parte din uh, structurile politice naționale sau europene. Eu, de exemplu, sunt un exemplu în acest sens. Eu am intrat în politică din uh, economie, din industrie, așadar e foarte interesant pentru mine să văd încotro ne îndreptăm în legătură cu aceste aspecte. Apoi, în ceea ce privește reglementarea conflictelor de interese, problema a fost studiată și analizată deja de atât de multe ori în 2005, de exemplu când OCDE a publicat un, o tursă de instrumente, gestionarea conflictelor de de interese uh, în instituții publice, așa se numea această trusă de instrumente. Apoi, în 2017, Comisia a făcut un studiu comparativ pentru a reglementa conflictele de interese pentru toți cei care dețin uh, funcții publice în Uniunea Europeană. Apoi, în 2008, um, Biroul de uh, evaluare independentă a Fondului Monetar Internațional uh, a elaborat un studiu pentru gestionarea conflictului conflictelor de interese și altor chestiuni de etică la nivelul uh, femeii. Apoi, în 2009, noi cont uh, am uh, solicitat un studiu cu undul de conduită pentru comisari. acesta a fost urmat de un alt studiu în 2014. În 2012, Universitatea de la bază l a studiat conflictul de interese în guvernele corporatiste, globale și europene. Uh, deci e o chestiune uh, intens studiată, dar noi am uh, solicitat acest studiu suplimentar pentru că dorim să analizăm și să comparăm uh, codurile de conduită existente și legile existente care vizează conflictul de interese la nivel politic și administrativ înalt, atât la nivel național cât și regional, în cadrul gestionării comune a finanțelor Uniunii Europene. Acest studiu ar trebui să ne spună mai multe și despre posibila existență a anumitor legi care reglementează conflictul conflicte de interese și să răspundă la următoarea întrebare. Oare existența acestor coduri de conduită în domeniul conflictelor de interese reprezintă cea mai bună cale de a aborda această problemă? Uh, de asemenea, când am uh, lansat acest studiu, am solicitat să se identifice cele mai bune practici existente la nivel național și local, uh, care rezultă dintr-o bună analiză a situației. Deci acesta a fost obiectivul nostru. Cred că studiul a atins mare parte dintre aceste obiective amintite amendamente și sunt gata să dau cuvântul autorilor. Uh, trebuie să spun că uh, am întrebări uh, clare și concrete în legătură cu anumite subiecte pe care le-aș dori detaliate. Las însă aceste întrebări la sfârșit, după ce ne veți fi prezentat studiul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul autorilor studiului. Cine începe, vă rog? Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult că ne dați ocazia de a prezenta uh, acest studiu numit uh, uh, Codul de conduită în domeniul conflictului de interese. În diversele niveluri ale gestionării fondurilor uh, europene. Putem trece la următorul diapozitiv. Uh, studiul uh, vizează să înțeleagă modul în care administrațiile naționale implicate în gestionarea comună a fondurilor europene asigură integritatea celor care iau decizii și gestionează procesul. Prezentarea de astăzi are patru părți. Începem uh, cu uh, o subliniere a contextului în care s-a realizat acest uh, studiu, după care colegul meu vă va spune care sunt aspectele care țin de eficiență și de bune practici, după care vom trage concluzii. La sfârșit, suntem gata să răspundem la orice întrebări ați putea avea. Următorul diapozitiv, vă rugăm. Studiul a fost elaborat între septembrie 2016 și ianuarie 2017 și, după cum s-a spus, uh, domeniul de aplicare a inclus uh, diverse elemente. De exemplu, am acoperit atât uh, procesele de legislație soft și hard, cât și promovarea integrității. Ne-am axat pe nivelul regional și național, care sunt cele mai expuse la conflictul de uh, interese. Accentul a fost pus uh, pe prevenirea conflictului de interese uh, în uh, sfera specifică a gestionării comune a fondurilor europene și mai ales în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională și a Fondului Social European. Ne-am axat pe conflictul de interese care îi viza pe membrii comisiilor de monitorizare. Este vorba, firește, de monitorizarea utilizării fondurilor uh, europene, social și de dezvoltare regională. Comisii de monitorizare sunt compuse din actori interesați uh, uh, de aceste fonduri naționale. Este vorba despre autorități regionale și naționale, parteneri economici și sociali, cât și experții tematici pentru anumite programe operaționale, de exemplu, în ceea ce privește cercetarea și inovația, genul sau mediul în ceea ce privește conflictul de interese care afectează membrii comisiilor de monitorizare, ei bine, toate legile se aliniază cadrului de reglementare care previne conflictul de interese în acest context. Putem să vă dăm un exemplu. Membrul unei comisii de monitorizare care reprezintă uh, un IMM o asociație de MM-uri uh, mică uh, la nivel regional poate să dețină și o afacere în același timp și poate să afle într-o situație de conflict de interese dacă susține, uh, de exemplu, modul în care se gândește o licitație publică, astfel încât întreprinderea sa să fie favorizată la această licitație. Deci e un tip de conflict de interese care vizează aranjamentele de parteneriat. Până acum uh, am primit uh, destul de puține informații legate de acest subiect, care nu au beneficiat de foarte mare uh, atenție. Ne-am gândit așadar în cercetarea noastră să vedem ce există din perspectiva politicilor care luptă cu conflictul de interese în ceea ce privește gestionarea comună a fondurilor europene și apoi ce mai e de făcut. Prin urmare, am făcut cercetări uh, cu actorii uh, interesați uh, din domeniu, am făcut un studiu cu autoritățile de stat implicate în gestionarea fondurilor europene și am făcut și studii de caz. Am implicat reprezentanța ai DigiRegio și ai DigiEmployment, precum și reprezentanța OLAF și al, ai Ombudsmanului European, precum și reprezentanța ai asociațiilor uh, societății civile din uh, Europa. Am vorbit cu autoritățile de gestionare, am, uh, am primit feedback din partea a 17 state membre diferite și în acest studiu puteți vedea care sunt statele implicate și am încercat să răspundem astfel la următoarea întrebare a studiului nostru. Oare funcționează lucrurile? Ne-am axat pe șapte state membre unde am făcut interviu interviuri uh, și muncă de teren și uh, am analizat și experiența cu politicile care luptă cu conflictul de uh, interes și în ceea ce privește uh, Norvegia și granturile acordate Norvegiei. Deci cadrul pentru abordarea conflictului de interese care afectează aranjamentele de parteneriat în conformitate cu aceste fonduri uh, se referă la baza de reglementare, la orientările Comisiei și la răspunsurile adecvate și relevante ale statelor membre. Comisia Europeană așadar uh, a făcut, uh, a redactat mai multe documente de orientare pentru a susține susține prevenirea uh, fraudei. E de luat în calcul faptul că sunt eforturi susținute de prevenire a conflictului de interese. Putem vedea că strategia antifraudă pe 2010 uh, și 2011 nu menționează conceptul câtă vreme următoarele strategii o fac. Deci uh, asta se întâmplă și în cazul celorlalte documente de orientare. Trebuie să știți că aceste documente se referă mai ales la acest subiect în domeniul achizițiilor publice. Deci uh, sunt doar câteva trimiteri uh, indirecte la situațiile de conflict de interese în afara sferei achizițiilor publice. Deci, într-adevăr, feedback-ul nostru a confirmat faptul că eforturile de până acum s-au concentrat pe a oferi asistență statelor membre în ceea ce privește prevenirea fraudei, cu un accent pus pe, asist- pe uh, licitațiile publice uh, și pe conflictul de interese care afectează acest uh, domeniu. Deci e de menționat faptul că Comisia a avut un efort de diseminare a informațiilor care a ajuns uh, la peste 15, 1500 de actori interesați prin atelier de lucru și seminarii. Ne-a interesat și răspunsul adecvat al statelor membre în ceea ce privește aranjamente de punere în aplicare pentru a face față conflictelor de interese din domeniul folosirii fondurilor europene. Colegul meu, Cristof, vă va da mai multe detalii în legătură cu acest subiect. Da, bună dimineața, o plăcere să fiu aici. Haideți să vedem uh, care este uh, până la urmă conținutul acestui studiu. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu eficiența regulilor și politicilor care luptă cu conflictul de interese. Dați-mi voie mai întâi să uh, fac câteva comentarii introductive. Am început să mă ocup de conflictul de interese acum 15 ani. La vremea aceea, Uh, atunci când vorbeam despre conflictul de interese, acesta era mai degrabă o chestiune filozofică, un uh, subiect uh, abstract. Nu exista prea multă legislație, coduri în acest sens. Nu existau comisii de etică, comisii de auditare și așa mai departe. Însă în această perioadă, Uh, problema eticii și a integrității, dar mai ales a conflictului de interese, uh, pur și simplu a uh, explodat. Asistăm la o explozie de reguli obligatorii din perspectivă juridică pe plan internațional, pe plan european. De asemenea, și la nivel național. Uh, am uh, abordat în studiul nostru și nivelul regional și cel local. Deci, uh, clar, regulile sunt suficiente, la fel și legile și instrumentele obligatorii din perspectivă juridică. Același lucru este valabil și în ceea ce privește codurile de etică. Nu avem timp să discutăm eficiența acestor coduri, însă în ultimii ani am putut vedea că instrumentul acesta al codurilor a devenit extrem de folosit. Astăzi, aproape nicio organizație din domeniul administrației educației, aproape nicio profesie nu mai există, nu mai funcționează fără un cod uh, de etică. Deci ceea ce putem vedea este o explozie a acestor coduri de, uh, de etică. În paranteză pot să vă spun uh, și că uh, aceste coduri uh, sunt niște mamuți pe hârtie, sunt coduri elaborate și adoptate, dar apoi prea puțin aplicate în uh, practică. Uh, nu sunt instrumente foarte vizibile în lupta împotriva corupției, uh, lupt, um, cazul luptei pentru integritate și așa mai departe. De asemenea, s-au menționat orientări, ghiduri, uh, truse de instrumente. În practica noastră am văzut că uh, Există foarte multe instrumente interesante și ghiduri din domeniu. Acestea nu existau absolut deloc acum 15 ani. Există truse de instrumente ale OCDE, ale Comisiei, documente minunate. Însă întrebarea reală este dacă ele sunt aplicate sau nu în practică. Același lucru este valabil și în ceea ce privește comisiile de etică. Introducerea unor ofițeri de integritate la nivelul tuturor statelor reprezintă o evoluție relativ uh, nouă. Deci, uh, statele se axează tot mai mult pe chestiunea implementării. Acum câțiva ani, conflictul de interese reprezenta o politică simbolică. Era adoptată, existau regulamente sau coduri, după care totul se oprea aici. Exista prea puțină uh, implementare la fața locului în ceea ce privește politicile acestea care luptă cu conflictul de interese. Acum însă vedem că există această tendință de a da mai multă atenție chestiunilor care țin de implementare. Eu o chestiune interesantă și cea a cerințelor de publicare a unor informații sensibile. Sunt lucruri, deci, care se petrec în comparație cu situația din trecut. Există mult mai multă acoperire în media pentru acest subiect. Există mai multă uh, transparență, mai multă acoperire uh, în mass media, însă există și anumite chestiuni care țin de încredere sau lipsa acesteia. Și așa ajungem la următorul subiect, cel al eficienței. Într-adevăr, deci în ultimii 15 ani am putut vedea că conflictul de interese și politicile care îl reglementează au devenit tot mai uh, importante, au devenit un subiect tot mai popular. În anumite state există activități intense în acest uh, domeniu. Sunt uh, foarte, foarte multe uh, întrebări însă care se nasc legate de eficiența acestor reguli și politici. Cum măsurăm însă eficiența? În conformitate cu ultimele publicații și studii, nu există dovezi care să sugereze că nivelurile de corupție sau de fraudă se reduc, din contră, ele sporesc. Prin urmare, întrebarea este funcționează regulile și politicile antifraudă și anticorupție? Dar se elaborează tot mai multe astfel de legi și de coduri. Chestiunile care sunt definite ca fiind conflict de interese uh, sunt din ce în ce mai reglementate, beneficiază de tot mai multe politici și noi credem că aceasta este într-adevăr o evoluție pozitivă. Însă cu cât există mai multe asemenea coduri, reguli și uh, legi, cu atât uh, mai des sunt ele încălcate. Cu cât va exista mai multă raportare, cu atât uh, vor ajunge mai uh, mult în uh, public aceste scandaluri în mass media, prin urmare scade încrederea. Prin, așadar ne gândim că stimularea încrederii este un aspect foarte important. Să politicile care luptă cu conflictul de interese se bazează pe aceste politici care sporesc încrederea. Deci, până la urmă, dilema este mare. Oare ar trebui sporită încrederea sau ar trebui protejată integritatea? Însă, în același timp, se promovează mereu greu diverse niveluri de uh, uh, neîncredere. Și asta cu cât sunt mai mult încălcate aceste uh, reguli, care sunt numeroase. Nu intru în eficiența codurilor uh, acum, pentru că aceste coduri sunt uh, foarte, foarte populare, există foarte multe la nivelul organizațiilor, la nivelul celor care dețin funcții publice, funcționarilor publici uh, și așa mai departe. Însă există încă multe întrebări care vizează eficiența acestor coduri. Iar aici mă voi opri pentru a trece la conținutul studiului nostru. Cea mai mare problemă din domeniul uh, conflictului de interese este uh, să obții informații legătură cu dimensiunea acestei probleme. Nu putem uh, să vă spunem cum stau lucrurile, deși am făcut foarte multe cercetări în domeniu. am putut obține prea puține dovezi în legătură cu dimensiunea conflictului de uh, interese. De ce? Uh, pentru că până astăzi uh, a existat foarte puține monitorizare în domeniul conflictului de uh, interese. Cercetările din domeniul anticorupției și fraudei uh, încă sporesc, uh, e un domeniu uh, extrem de uh, popular, e sexy astăzi, să ocup de așa ceva, însă în ceea ce privește monitorizarea conflictului de interese, interesul nu există. Uh, am avut uh, contacte cu Olaf. Olaf ne spune, noi nu monitorizăm conflictul de interese la nivel european, asta nu se întâmplă, la nivel național nici atât. Deci nu se monitorizează acest uh, fenomen, la nivel regional și local, uh, de asemenea. E o problemă pe care am putut observa în ceea ce privește această situație legată de fonduri și uh, problematica uh, comisiilor de monitorizare. Monitorizarea conflictelor de interese în ceea ce privește conflicte, uh, competențele de monitorizare reprezintă responsabilitatea fiecărei țări. Până la urmă vorbim despre autoreglementare, nu există o monitorizare a ceea ce fac comisiile de monitorizare însă. Ori asta nu funcționează funcționează. Deci ceea ce am putut vedea din dovezi obținute prin interviuri, prin activitatea noastră de teren și nu prin uh, date ca atare, căci acestea nu există, uh, e bine, pot să spun că am discutat cu mulți președinți al unor astfel de comisii. Unii dintre ei au fost foarte prietenoși și ne-au oferit regulile de procedură ale acestor comisii, iar în aceste reguli de procedură uh, pentru fiecare dintre aceste comisii, în majoritatea cazurilor, într-adevăr, conflictul de interese este menționat menționat. Uh, însă este o chestiune total diferită dacă conflictul de interese uh, este discutat, uh, pus în aplicare și consolidat în aceste conflicte, în aceste comisii. Deci, în majoritatea comisiilor, majoritatea statelor pe care le-am studiat, nu se întâmplă lucrurile deloc așa. Deci, există reguli de procedură minunate în cele mai multe cazuri în anumite state sunt mai detaliate decât în uh, altele, însă atunci când vine vorba despre viața de zi cu zi a acestor comisii, lucrurile nu se discută. De asemenea, nu există nici transparență, n-am putut vedea uh, prea multe protocoale care să fie publicate în legătură cu conflictele de interese, care să fie discutate de președinți, puse pe agenda de lucru a comisiilor. Și de asemenea, dacă se, nu există um, sancțiuni care sunt uh, prevăzute pentru încălcarea prevederilor și pentru conflictul de interese. Deci, studiul nostru arată că, de fapt, monitorizarea um, trebuie să fie independentă, trebuie să existe mai multă transparență în ceea ce privește protocoalele și luările de decizii, luările de decizie în aceste comisii, și uh, poate că sună totul foarte teoretic, dar cred că ar trebui să fie mai mult leadership uh, etic, mai multă conștiință și conștiință. Cred că este responsabilitatea fiecărui președinte să aplice uh, regulamentul de procedură. Este și uh, responsabilitatea sa să discute regulamentul de procedură, dar de multe ori nu se discută conflictul de interese. Și deci aici o întrebare foarte importantă care se pune este de ce conflictele de interese nu se discută până la urmă. În multe cazuri, motivul nu este pentru că persoanele sunt uh, rele, ci pentru că vor să sau că nu vor să evite conflictul de interese, dar pentru că se subestimează și președintele și membrii subestimează provocarea pe care o aduce cu sine confruntarea cu conflictele de interes. Tolerează conflictele de interes, le se pare o substanță mult prea dificilă, prea complexă și, în plus, mănâncă și foarte mult timp. Și au alte priorități, discută altceva mai bine în prioritate. Deci, o consecință este că nu se discută despre conflictele de interes. Președintele, președințile, președinții acestor comisii au o responsabilitate foarte importantă și ar trebui să și o asume. Ar trebui, de exemplu, să crească conștientizarea despre importanța înlăturării conflictelor de interese. Și după cum spuneam, în viața politică, în ceea ce privește activitatea legală, problema conflictului de interese s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Conflictele de interes au devenit un sector al politicii în care se înregistrează multă activitate. Dar, dacă vorbim de comisii în domeniul fondurilor structurale, realitatea este complet diferită. Conflictele de interes nu sunt discutate deloc. Mulțumesc! Da, mulțumesc și din partea mea pentru că ne-ați invitat. Încerc să preiau analiza pe care a făcut-o Christoph Demke și să subliniez câteva bune practici pe care am putut să le registrăm în studiul pe care l-am făcut, mai ales în cazul granturilor. Trebuie să sărim puțin peste slide-uri. Acum, de fapt, nu, vorbim de slide-ul numărul 9, dacă nu vă deranjează. Să îl puneți Is, the title is Good Practices. Good practices. Titlul este Bune practici. Iată-l aici. După cum am auzit, nu se cunoaște foarte mult despre subiect. Și noi am văzut, am constatat, mai ales în cazurile care erau exemple pozitive, am văzut că, de fapt, o abordare proactivă și inclusivă este ceea ce ne trebuie pentru a include experții externi și uh, evaluarea externă a riscului, expunerea la programe și uh, abordarea acestor slăbiciuni identificate în sistemul de control. În acest scop e foarte important și să îmbunătățim mecanismul de plângeri pentru a putea anticipa riscurile, pentru a putea preveni frauda și malpraxisul adoptând uh, mijloacele și instrumentele pe care le avem la dispoziție politica avertizorilor, de exemplu, sau informatorilor, care ar putea să identifice, să ajute să se identifice riscurile și uh, amenințările la timp. S-a mai și subliniat că este un instrument foarte util pentru a putea vedea care sunt devierile și ce impact negativ au avut aceste devieri în cadrul programului și ciclului acesta. Același lucru se aplică și la EA și la o raportare detaliată în care fiecare deviere este inclusă, fie că ea duce la un conflict de interese sau nu. Pentru că aceasta ar permite ceea ce am considerat noi că este dificultatea cea mai mare, și anume să se îmbunătățească monitorizarea generală, pentru că este foarte precară aceasta. Pentru ca să avem o privire de ansamblu despre cazuri potențiale, despre cum trebuie tratate acestea, e un instrument foarte util pe care îl putem avea la dispoziție. Am mai constatat și că există nevoia unei proceduri de revizuire internă în cazuri de, de neregle, nereglementaritate și încălcare de legi și de asemenea și un sistem mai bun de evaluare a programelor în curs. Ar însemna să asociem uh, experții externi, cred că ar fi un pas foarte important însă aceasta. Și o monitorizare a programelor uh, ar însemna și o monitorizare la fața locului, mai ales în cazuri în care vorbim de domenii de risc achiziții, programe prestabilite care au proceduri diferite în momentul în care trebuie să fie decisă atribuirea lor și licitațiile pe ele. Și să includem și persoanele care lucrează cu proiectele la, ca beneficiar, deci de jos în sus, pentru ca să putem identifica problemele în implementarea programelor și pentru a putea dezvolta de la cunoașterea problemelor, mai multe instrumente inovatoare care ar putea să ne ajute să identificăm și să mai uh, aplanăm conflictele de interes pe viitor. Din aceste bune practici trebuie să găsim însă și câteva recomandări. Iată câteva recomandări pe următorul slide. Am constatat că, de exemplu, în cazul EEA, un instrument foarte bun a fost numirea unui manager de risc, unui uh, ofițer responsabil cu programe, cu sectoare și dacă sunt destule programe individuale pentru a putea să urmărească tot ciclul de atribuire al programelor și al evaluării pentru a avea o părere generală. Iar uh, toată publicarea informațiilor în interesul public într-un registru um, și într-o bază de date este o parte esențială a îmbunătățirii, informația trebuind să fie pusă la dispoziție și în documentele externe și prezentări pentru ca să se îmbunătățească conștientizarea asupra impactului posibil al conflictelor de interese, de exemplu, din, uh, care vin din uh, acumularea mai multor tipuri de conflict de interes. Pentru că ceea ce am văzut acum există o înțelegere foarte proastă a impactului conflictului de interes este considerat o daună neglijabilă, dar de fapt există o dinamică care se creează și care de fapt face ca impactul să fie din ce în ce mai mare. Deci informația trebuie inclusă și de asemenea și un pasaj despre conflictele de interes în toate domeniile procedurilor de reportare sau de monitorizare. Și trebuie ca protocoalele și uh, rapoartele să fie revizuite regulat. Apoi trebuie să ne concentrăm pe integritate, vorbeam înainte de leadership etic care lipsește. Trebuie să încercăm să le permitem oamenilor să aibă o cultură mai proactivă de respectare a normelor, pentru că aceasta i-ar ajuta să prevină neglijarea intereselor financiare și intereselor de afaceri. Trebuie să-i formăm, trebuie să-i informăm și să invităm experți externi în stabilirea uh, unor politici de conflict de interes mai stricte și să avem de asemenea și un instrument de formare regulată pentru că societatea evoluează și de asemenea și tehnica și informatica evoluează și de aceea trebuie să putem să fim flexibili când stabilim un set de reguli care trebuie să se adapteze periodic la noile provocări. Iată deci recomandările principale pe care le-aș face aici. Avem sigur mai multe recomandări în raport dar oricum, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru aceste recomandări interesante, pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat și constatările făcute. E mai mult chiar decât așteptam, de aceea vă mulțumesc și mai mult, pentru că cred că un ghid de bune practici trebuie să fie elaborat și de aceea dau cuvântul acum doamnei Labajova, doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, foarte bucuroasă că dumneavoastră ați uh, apreciat acest studiu. Vă mulțumesc foarte mult uh, dumneavoastră care ați făcut studiu și cred că sunt două, câteva lucruri care trebuie aprofundate. Sunt patru întrebări concrete, nu știu dacă vom putea primi răspunsuri astăzi, dar sunt puncte pe care le-am menționat când am citit studiul foarte atent. În primul rând, la pagina 53, nu e important numărul paginii, important este subiectul, deci la pagina 53 noastră spuneți că poate să existe o corelare între nivelele de conflicte de interes și încrederea în instituțiile europene. Uh, în timp ce țările din Scandinave um, beneficiază de o încredere foarte ridicată și deci pot folosi instrumente destul de legere, precum acorduri voluntare sau coduri sau linii directoare. În alte țări nu este așa. După părerea dumneavoastră, care sunt pașii care trebuie făcuți pentru a îmbunătăți media de încredere în Uniunea Europeană, care este destul de scăzută? Care, foarte ușoară întrebare, nu? Da, mă bucur foarte mult să răspund. O să vă pun însă patru întrebări și uh, după aceea răspundem. A doua întrebare. La pagina 54 a studiului noastră ați uh, citat din Digi uh, Ocupare și ați tras o concluzie, ați spus și citeți, din cauza competențiilor limitate ale Uniunii Europene în combaterea împotriva corupției și împotriva conflictelor de interese, Uniunea Europeană nu dispune decât de un arsenal limitat de instrumente în domeniul fondului. De, și, și ce părere aveți dumneavoastră? Deci întrebarea mea este ce părere aveți ce ar trebui să se îmbunătățească pentru ca la Uniunea Europeană, fără să interfereze cu competențele naționale, să poată să se facă ceva. Deci, din perspectiva mea, gestionarea fondurilor uh, europene n-ar trebui să se vadă ca o ingerență în suveranitatea statelor membre și protecția statelor membre, pentru că uh, protecția interesului financiar al Uniunii este în competența Uniunii, deci ar trebui găsit un echilibru. Care e perspectiva dumneavoastră? A treia întrebare. Vreau să citesc concluzia dumneavoastră la pagina 50 și 65 din studiu. Citez, în plus, codurile nu pot fi utile decât pentru acele persoane care doresc o îndrumare pentru că vor să acționeze etic. Îmi place foarte mult această propoziție, dar nu e foarte utilă pentru comisia noastră. Dacă un deținător de funcție publică dorește să acționeze neetic, este foarte puțin probabil ca acel cod să îl împiedice. Credeți, deci, că viitorul combaterii conflictelor de interese este legea, sunt legile uh, soft și integritatea etică mai degrabă decât crearea unor uh, legislații mai dure, hard law? Și ultima întrebare pe care vreau să vă pun și aceasta e destul de problematică pentru că e destul de concretă și de precisă, dar m-ar interesa opinia dumneavoastră. Care este opinia dumneavoastră noua, despre noua definiție din articolul 57 al noului regulament financiar, al de, definiția conflictelor de interes, în care se spune că în uh, în sensul aliniatului 1, un conflict uh, de interese există când se exercită funcțiile într-o manieră imparțială de către un actor financiar sau altă persoană, așa cum este prevăzută la aliniatul 1, și când aceasta este compromisă din motive care implică viața familială, emoțională, politică sau națională, afinități naționale, interese economice sau toate alte forme de interese uh, partajate cu beneficiarul. Deci nu există o definiție în ceea ce privește familia, nu există ce înseamnă afinitatea politică națională, nicio definiție. Familia acoperă aici și rudele mai uh, îndepărtate pe care le-ai văzut odată sau niciodată în viață sau afinitatea politică acoperă aici și opiniile tale politice când nu ești membru din același partid politic sau afinitățile naționale înseamnă că toți uh, angajații comisiei care sunt de aceeași naționalitate ca beneficiarul n-ar trebui să fie implicați în proces. Aceasta înseamnă că eliminarea statelor mem- uh, managementului partajat ar trebui să ține de cont de acest aspect? Care e definiția dumneavoastră a conflictului de interese în noul regulament financiar? Știu că nu sunt întrebări ușoare, dar ca raportor am citit de multe ori tot studiul și m-ar interesa concret să-mi răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc! Thank you very much. I will try to do my best. Uh, these are indeed very complicated uh, and Mulțumesc. Foarte complicate aceste întrebări, dar și foarte importante. Dacă îmi permiteți, o să răspund la prima, la a treia și a patra și Thomas va răspunde la a doua. Așa cum se întâmplă foarte des, vorbim aici despre o dilemă. Când vorbim despre ultima întrebare a dumneavoastră, vreau să vă spun că până acum nu am auzit decât de un studiu care a fost publicat de către un avocat german pentru Consiliul Europei, care a lucrat la definiția familiei, a ceea ce este afilierea, afilierea politică și toate aceste definiții foarte generale. Și, într-adevăr, avem uh, o dilemă aici, pentru că definițiile sunt foarte ample și uh, se schimbă, pentru că noțiunea familiei se schimbă de asemenea, noțiunea cetățeniei se schimbă și ea și, într-un fel, ar trebui să existe o definiție mai precisă a ceea ce înseamnă rude, cine este acoperit de definiția rude, ce înseamnă familie, pentru că altfel aceste noțiuni sunt prea ample și nu ar fi eficiente. Pe de altă parte, unde vrem să mergem, cât de departe vrem să mergem, dacă vrem să acoperim prin noțiunea de familie prieteni, unchiul meu din America sau uh, aici am putea, dacă am aplica o definiție foarte detaliată a familiei, am putea să mergem foarte departe. Și mi-e teamă că aceasta ar încălca sfera privată sau s-ar fi considerat o interferență sau s-ar ajunge la o birocratizare completă a conflictului de interese și, după cum spuneam, de aceea e vorba de o dilemă. Avem nevoie de o definiție mai bună, altfel articolul 57 e inutil. Iar dacă dăm o definiție prea detaliată, atunci uh, vom intra în alte aspecte și poate și acestea sunt uh, inutile, pentru că dacă începem să um, acoperim și unchiul din America pe care nu prea îl cunosc deloc în uh, cadrul conflictului de interese, sunt convins că se complică lucrurile. Eu sunt pentru adăugarea unui asterisc în text în care am putea să avem o definiție mai precisă a ceea ce înseamnă familia, dar cu siguranță întotdeauna trebuie să existe ideea în spate că nu trebuie să mergem prea departe, nu trebuie să fie prea detaliat, pentru că altfel vom uh, încălca alte valori în care noi uh, credem. Codul de etică să revenim la prima întrebare pe care ați spus-o cu încrederea. Nouă ni se pare foarte dificil să sugerăm cele mai bune practici. Ni se pare că există interes pentru cele mai bune practici. Nor- Norvegia, Olanda sunt de asemenea uh, un exemple bune, însă în general sugerarea unor cele mai, celor mai bune practici este un lucru foarte riscant, e un lucru foarte dificil. Și aceasta are legătură cu încrederea. În general, vedem că acele țări în Uniunea Europeană cu cel mai înalt nivel de corupție sunt și cele care au cel mai înalt nivel de neîncredere în instituțiile politice și în același timp au cele mai detaliate reguli dacă ne uităm, de exemplu, la Bulgaria, ei au un sistem fantastic de conflict de interese care arată super bine. Dar, pe de altă parte, aceste țări au un nivel foarte ridicat de corupție. Ați menționat țările din uh, Scandinave. Acestea sunt țări care au un nivel foarte uh, scăzut de corupție. Nu vorbesc aici de conflictul de interese, pentru că, după cum ziceam, nu știm prea multe despre el, dar nivelul de corupție e scăzut, nivelul de încredere e mare și nivelul de reglementare este foarte scăzut. Deci când vedem, mergem în țările scandinave, acesta nu este pentru că există un nivel ridicat de încredere. După cum ziceam, politicile de conflict de interes sunt o politică de neîncredere și deci e foarte dificil să recomandăm modelul, modelul scandinav țărilor care au un nivel ridicat de corupție sau de neîncredere. Aceasta ne arată că conflictul de interese trebuie să fie adaptat tot timpul la situația locală și la situația regională. Și dacă revenim la ceea ce spuneam la început, mi se pare că trebuie să fim foarte atenți când propunem cele mai bune practici în acest domeniu motivele pentru corupție, fraudă, conflicte de interes sunt foarte ample și diferite și nu au neapărat ceva de a face cu aceste reguli, ci au de a face cu uh, cultura țării respective. Voi răspunde pe scurt și la cealaltă întrebare. Experții în domeniul corupției și al activității neetice încep mereu cu o diferențiere când vorbesc despre comportamentul non-etic. E vorba de aspecte de personalitate individuale. Dacă vrei să fii un rău, poți să fii un rău ușor. Dacă vrei să acționezi neetic, se poate și asta. Deci vor exista și motive de organizare, motive de leadership uh, etic și de cultură. Deci nu e neapărat uh, și nivelul de încredere, de exemplu. S-a demonstrat că instrumentele precum codul de etică, care sunt instrumente soft, sunt destul de utile. Eu susțin un cod de etică, dar nu va fi eficient pentru acele persoane care au ca intenție să acționeze neetic. S-ar putea să fie utile, util pentru cei care văd codul de etică ca un, um, o linie directoare importantă pentru ca să le promoveze o cultură etică. Dar pentru cei care încalcă normele de integritate, codul de etică este foarte puțin uh, grăitor. Poate că am fost prea puțin critic uh, și prea puțin clar în ceea ce privește continuarea aplicării unor reguli obligatorii. Eu cred că eficiența trebuie să fie văzută întotdeauna de la țară la țară, de la țară, de la sector la sector și de aceea e atât de complicat subiectul. Nu aș spune niciodată că o legislație hard sancționează uh, mai bine sau că o legislație bazată pe plângeri nu e bună, nu e adevărat, e foarte bună, dar în același timp e nevoie și de instrumente mai soft și cred că din ce în ce mai mult e clar că avem nevoie de instrumente uh, diferite chiar față de cele soft sau hard, un fel de meniu nou de instrumente inovatoare și uh, psihologice, vorbeam, de exemplu, despre alte instrumente și mai ales putem vedea că în domeniul acesta psihologia joacă un rol foarte important. Unii președinți nu vor să discute despre uh, conflictul de interese, nu pentru că nu le place sau nu li se pare important, ci pentru că subestimează aspectele acestea nu știu prea multe despre el și li se pare o problemă destul de complicată. Nu se poate rezolva nici prin lege, nici prin coduri. E nevoie, deci, de o nouă abordare, de un instrument inovator. Mulțumesc. Um, if I may very briefly on your second question. În ceea ce privește cea a doua întrebare care viza competențele limitate de la nivel european, da, într-adevăr, aici este o problemă cu guvernanța europeană la mai multe niveluri. Tocmai despre acest lucru vorbim. Sunt fonduri cu gestiune partajată unde punerea în aplicare este lăsată la latitudinea statelor membre. După cum a arătat studiul nostru, este mișcarea statelor membre acum. Conflictele de interese și politicile, cadrele de la nivel european în acest domeniu sunt adecvate, sunt suficiente. Totuși, problemele apar din diferențele dintre statele membre. Există o varietate foarte mare în ceea ce privește punerea în aplicare. Tocmai de aceea există probleme. Într-un stat unitar național nu ar fi o astfel de situație. După cum am auzit, există mai multe abordări, atât în ceea ce privește nivelul de guvernanță și în ceea ce privește nivelul personal. Există formarea, învățarea, stimularea și așa mai departe. E nevoie de infrastructură pentru a aborda aceste probleme care pentru mulți sunt, nu sunt deloc familiare. Dar ar trebui să existe și un sistem de sancțiuni. Cred că există un acord asupra faptului că țările beneficiare trebuie să fie răspunzătoare în fața comunității de la care au primit fonduri. Câtă vreme se înțelege că Uniunea Europeană este o comunitate de drept, atunci avem nevoie de o abordare comună asupra sancțiunilor legale, ca ultimă soluție în acest uh, sens. Avem nevoie de standarde juridice minime care ar trebui să poată fi puse în aplicare. Pornind de la aceste elemente, trebuie să ne îndreptăm înspre o cultură a transparenței și a răspunderii. Și acest lucru face parte din răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră foarte dificilă, cum să creștem încrederea în administrație și în sistemul politic. Cetățenii trebuie să înțeleagă un lucru cei aflați în putere sunt răspunzători față de ei. Asta trebuie să înțeleagă cetățenii. Cetățenii sunt în oarecare măsură resemnați. Cei din putere fac ce vor și eu n-am ce face. Câtă vreme continuă această atitudine, nu prea avem nici noi ce face. Trebuie să continuăm dialogul. Și colegul meu cred că dorea și el să adauge câteva comentarii. Colegul meu a spus câteva lucruri foarte importante și aș dori să spun câteva lucruri din perspectiva poloneză, pentru că am fost responsabil de partea din studiu care se a concentrat pe Polonia. Sunt de acord cu comentariul lui Christoph. Conflictul de interese, de multe ori, are o legătură cu chestiuni cotidiene, nu e o problemă abstractă. în administrația publică încă nu există consecințe concrete pentru conflictele de interes. Există foarte multe reguli la nivel formal pentru a combate conflictul de interese. Există prevederi din uh, legislația națională în acest sens, în ceea ce privește funcționarii publici, licitațiile publice, achizițiile publice, în fine, sunt foarte multe regulamente naționale. Există și regulamente adoptate de fiecare autoritate în parte, fiecare are câte un cod de etică. Sunt și multe alte reguli interne. Însă, studiul acesta ce ne arată? și cine arată și studiul este Stefan Bartolo din 2014. Există o lipsă de conștientizare asupra a ceea ce este de fapt un conflict de interese. Și nu se știe exact ce poate face publicul ca să combată aceste probleme. Toate regulile acestea se adresează unor grupuri foarte diferite de funcționari. Cele mai importante se referă la funcționarii publici. Dar există și reguli adresate oficialilor din uh, guvernele autonome. Există o lipsă de formare pentru cei implicați în acest sistem și pentru cei implicați în uh, sistemul de gestiune a fondurilor europene care nu sunt funcționari. Mă refer la contractanți, mă refer la posibili denunțători. Luna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pentru protejarea denunțătorilor și doream să subliniez cât de important sunt ei. E nevoie de mai multă formare pentru acei, uh, acele persoane vizate care poate că nu sunt în administrația publică. Problemele cu conflictele de interese trebuie abordate așa cum trebuie la toate nivelurile, cu toate persoanele implicate. Și trebuie să dezbatem aceste probleme dintr-o perspectivă mai largă. Știu că studiul s-a concentrat pe comitetele de monitorizare, dar în același timp trebuie să vedem cum funcționează măsurile anticorupție în general în Uniunea Europeană. Și cred că politicile în ceea ce, privește de, în ceea ce privește denunțătorii sunt și ele importante aici. Mulțumesc. Acum domnul Vogn dorește să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări. Nu știu dacă am o întrebare sau un comentariu. Rămâne de văzut către sfârșit către sfârșitul intervenției mele. Pentru început, este important să încurajăm cât mai multe sectoare să se implice în planificarea și uh, utilizarea fondurilor structurale. Fie că e vorba de sectorul public, privat, ONG-uri și așa mai departe. Toate sectoarele implicate trebuie avute în vedere. Noi încercăm să ne asigurăm, uh, acolo unde vin eu, de unde vin eu, că implicăm toate sectoarele. Avem destule tribunale, avem destule reguli și majoritatea persoanelor care fac parte din acele comitete sunt conștiente de acele reguli, pentru că în momentul în care devin membri oamenii respectiv într-un comitet, uh, trec printr-un proces de formare și învață care sunt regulile. Așadar, principala întrebare ar trebui să fie cum stau lucrurile cu monitorizarea conflictelor de interese. Ascultând pe Christoph și Thomas, mi se pare că spun că cele se referă la două lucruri aflate la capetele opuse ale unui spectru. Unul se referă la președinții comitetelor. E mai dificil în realitate. Președinții respectiv sunt și ei indivizi, au uh, experiențe diverse, au personalități diverse. Unii poate că au, înclinația să acționeze mai dur împotriva conflictelor de interese, alții nu. Și apoi Thomas, dacă mă înțeles bine, s-a referit la celălalt capăt al spectrului, s-a referit la mai multă monitorizare și la o înregistrare mai detaliată a faptelor, la numirea mai mulți oficial care să se ocupe de monitorizare. Și vă spun, din punctul de vedere al fondurilor structurale, este ultimul lucru de care avem nevoie. Nu avem nevoie de mai mulți oficiali care să monitorizeze aceste fapte. E nevoie de simplificare, nu de mai multă monitorizare. Trebuie să ajungem așadar la un echilibru între toate aceste concepte. Este interesul nostru la Comisia pentru Control Bugetar. Trebuie să găsim un echilibru. Banii trebuie să fie cheltuiți așa cum trebuie. Trebuie să se respecte toate regulile, inclusiv regulile privind conflictul de interese. Dar, pe de altă parte, trebuie să fie cât mai simplu pentru beneficiari. Să nu fie prea multe reguli care să îi descurajeze. Și ei să nu mai dorească să candideze pentru fonduri structurale. Orice monitorizare și orice control trebuie să se bazeze pe risc Cred că și la conflictul de interese trebuie să avem abordare bazată pe risc. Dacă avem o organizație cu un istoric foarte pozitiv, foarte solid în ceea ce privește politicile de conflicte de interese, atunci uh, nu trebuie să fim foarte dur cu ei. Pe de altă parte, dacă sunt autorități de gestiune sau organizații care au avut probleme în trecut sau vis-a-vis -vis de care sunt îngrijorări la ora actuală, atunci e nevoie de măsuri mai dure. Important este să ajungem la echilibrul corect între cele două capete opuse ale spectrului. Întotdeauna răspunsul este undeva la mijloc. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Vreau să vă raportez un caz dintr-un stat membru în care un um, consilier de stat era membru de onoare într-un comitet um, în care trebuia, de exemplu, să deschidă anumite plicuri care aveau aspecte financiare, conțineau informații financiare și au constatat că propria sa firmă, deci firma în care el era activ, oferise, făcut, făcuse o ofertă. El se pare că imediat a ieșit din sală, dar a ajuns până la urmă în, într-o anchetă OLAF din cauza conflictului de interes. Și acest om, acest domn, în final nu numai că și-a pierdut locul de muncă, ci și a trebuit să se mute în alt oraș pentru că reacția publică a fost atât de aprigă încât el nu a mai putut să mai trăiască în orașul respectiv. Știu că mi-a raportat exact cazul, vreau să vă dau versiunea dânsului acum, că pe aceea o știu. Eu cred că ar trebui totuși să există niște ajutoare pentru ca să știm ce trebuie noi să facem, pentru că studiul dumneavoastră e foarte interesant, dar ce trebuie să scriem noi în regulamentul pentru fondurile structurale, pentru ca să putem avea efectele scontate și nu efecte exagerate, de exemplu. Poate că puteți să ne spuneți acest lucru. Nu e vorba de o chestiune de numere, de cifre, ci e o chestiune de, de claritate, de punere în aplicare a regulilor și cred că suntem de acord cu aceasta. Unele state membre au legislații foarte pline de lacune în domeniul uh, conflictului de interese, ceea ce ne-a spus Martina înainte când avem, de exemplu, întreprinderi, când avem uh, guverne în Uniunea Europeană, când uh, membrii în guvern sunt part-time la guvern și part-time la o firmă, și bineînțeles că aceasta invită pur și simplu la o încălcare a conflictului de interes, deci la un conflict de interes, la o încălcare a eticii. Mă gândesc la anumite state în sudul Europei aici. Exemplul spaniol e foarte interesant pentru că în ceea ce privește neregulile avem multe probleme cu Spania. Nu vreau să fac o legătură, dar totuși este foarte șocant și evident. Poate puteți să ne dați câteva sfaturi. Aveți cuvântul. Um, sorry, Domnul Țeler mai întâi. Da, mulțumesc. În ceea ce privește practica administrativă din viața mea anterioară din Germania, e clar că dacă omul respectiv a acționat cum v-a zis dumneavoastră, nu este deloc vinovat și nu este conștient de ceea ce urma să se întâmple. El a fost acționat imediat, ar fi trebuit să fie exclus din procedură în, de la autoritatea de acordare a contractului, însă cred că și uh, ar merita să comparăm această legislație de acordare a contractelor între statele membre și dacă am putea să o comparăm, am putea să câștigăm. Da, nu există așa ceva la nivelul Uniunii, noi luptăm pentru ca să existe un motor de comparație și Comisia nu dorește. Vă rog puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea aceasta mi se pare foarte interesantă. Poate ar trebui să creăm niște norme de minimis la nivel european pe această temă, pentru că există acest gen de probleme. Poate într-o măsură mai mare în anumite state decât în altele. Lupta împotriva corupției ar trebui să fie la un nivel cât mai mare. Noi avem un dialog la nivel național cu privire la limitele între situațiile de conflicte de interese. De exemplu, în ceea ce privește situațiile familiale, aici intră și verii, verii de-al doilea sau cum? În anumite țări sunt anumite definiții, în altele definițiile sunt diferite și de aceea e nevoie de anumite aspecte comune. Dar nu este vorba numai de familie, pentru că câteodată s-a vorbit și despre alte definiții pe care le putem da de, în aplicarea de către un, de exemplu, altă persoană a unui fond structural, dacă, ce fac, de exemplu, dacă sunt legat de anumite prevederi care în structur, fondurile structurale mă obligă la o licitație și între timp uh, um, însă eu am intrat uh, în, în acea parte a legislației în care mă obligă, de exemplu, la o licitație amplă, deși e vorba de o lucrare foarte mică. Uh, în același timp, um, autoritatea mea regională îmi spune trebuie să facem o licitație la nivel regional pentru că vrem să ne adresăm um, întreprinderilor din zona noastră pentru a putea stimula economia. Atunci, într-adevăr, suntem între, covan între Ciocan și Nicolvală pentru că, pe de o parte, avem reguli care sunt formulate la nivel european și cerințele politice pe care le avem uh, din, la nivel regional. Ceea ce face ca, de exemplu, și anumite autorități locale care sunt conduse de anumite persoane care au interesul de a îmbunătăți economia locală. Iată un conflict destul de general aici, în care intrăm foarte repede și în care trebuie să încercăm printr-o licitație, prin justificarea acordării licitației, să putem explica, să explicăm, deci, alegerea făcută. Da, mulțumesc. Vreau să mai dau cuvântul Comisiei din partea Direcției Generale Regio. Doamna Franca, Divina Franca, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Am câteva comentarii de făcut. În numele DG Regio, noi uh, salutăm acest studiu. Ni s-a părut foarte interesant avem nevoie de ceva mai mult timp ca să îl analizăm în detaliu, ca să vedem care sunt recomandările și care ar fi implicațiile și uh, ce concluzii putem trage. Și apoi trebuie să vedem ce putem schimba în practică în urma recomandărilor făcute de dumneavoastră. Eu nu voi aborda o linie defensivă azi. Studiul acesta, în percepția mea, nu este o critică a faptului că avem legislație, reguli și coduri. Dumneavoastră mi se pare că spuneți că sunt suficiente reguli, sunt suficiente linii directoare și suficiente legi. Pe un concept atât de complex și dificil, întrebarea este cum putem monitoriza ce se întâmplă și cum putem să ne asigurăm că uh, se face monitorizare la nivelul statelor membre și că identificăm exact cum putem aborda problema în diversele regiuni, cu diverse realități și circunstanțe, cum putem face schimb de bune practici în așa fel încât să abordăm problema. Nu am să vă mai spun exact ceea ce știți deja, ce există deja, în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudelor. Știți deja toate aceste elemente care sunt deja în uh, fondurile structurale. Aș vrea să mă concentrez pe câteva aspecte în ceea ce privește conflictele de interese în comitetele de monitorizare. Acestea sunt un element nou. Am lucrat foarte mult și am discutat foarte mult aici despre măsurile antifraudă, achizițiile publice, fondurile europene de investiții și apoi am discutat și despre administrațiile publice care gestionează aceste fonduri, dar noi am concentrat destul pe comitetele de monitorizare. Pe mine mă interesează și dimensiunea geografică. Lucrez cu statele membre care uh, pune în aplicare fondurile. Principala mea îngrijorare a fost să mă asigur că funcționează bine aceste comitete de monitorizare. Noi chiar dorim ca programele să fie proiectate, să fie puse în aplicare și monitorizate nu doar de către administrația centrală, ci de către toți cei care sunt părți interesate, inclusiv partenerii sociali, economici, ONG-urile și așa mai departe. Și a fost dificil în anumite circunstanțe să ne asigurăm că aceste comitete de monitorizare sunt un veritabil forum al transparenței, al dezbaterilor transparente în, mate- în manieră conflictuală, uneori deci punând față în față părțile adverse, vreau să zic, cu cât un comitet de monitorizare cuprinde mai mulți astfel de parteneri, cu atât există riscul să apară mai multe conflicte de interes în sânul acelui comitet. La DG Regio acordăm atenție specială câtorva recomandări făcute de dumneavoastră. Nu există cele mai bune practici universale. Nu puteți lua, nu poți lua un lucru care funcționează bine într-o regiune și să-l transferi direct într-alta. Aici ne dăm seama cât de frumoasă și de dificilă este această muncă. Trebuie pentru fiecare regiune să găsești niște măsuri concrete care să țină seama de circunstanțele locale. Există anumite instrumente, de exemplu interpares, interregio, între regiuni, prin care persoane cu experiențe comune sunt uh, adunate pentru a încerca să găsească o soluție la probleme comune. Asta este o posibilă abordare. După aceea v-ați referit la importanța creșterii conștientizării vis-a-vis -vis de conflictele de interes. Asta nu este ceva ce înveți odată la școală sau universitate și apoi ai scăpat de asta. Nu. Trebuie să treci prin cicluri de creștere și de aprofundare a conștientizării. Sunt mai multe instrumente de formare pe care le avem la dispoziție, pe care le oferim la nivelul regiunilor, în așa fel încât ele să crească nivelul de conștientizare vis-a-vis -vis de conflictele de interes. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra unui studiu pe care l-am lansat noi recent. L-ați menționat în raportul dumneavoastră. Este vorba de studiul Prevenirea fraudei și corupției în uh, fondurile europene de investiții. În acest studiu analizăm și noi chestiunea conflictelor, conflictelor de interes. Un aspect menționat de dumneavoastră este important și pentru noi, și anume, cât de eficiente sunt măsurile antifraudă pe care le avem la ora actuală, apoi cât de eficient sunt ele monitorizate. În studiul respectiv nu ne concentrăm doar pe reguli și pe proceduri, ci și pe eficiența monitorizării. deci ne concentrăm și pe rezultate. Deci cum funcționează, cât de bine funcționează programele respective. Este unul dintre aspectele pe care le studiem noi. Cam atât am avut eu de spus deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult. Vom analiza mai în detaliu uh, raportul dumneavoastră, studiul dumneavoastră și, doamnă președinte, dacă considerați că este util, putem reveni cu o dezbatere adițională cu privire la consecințele și concluziile practice în urma acestui studiu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cred că trebuie oricum să rămânem aproape. Nu prea mai avem timp cu interpretarea. Cred că vom continua acum în engleză. Mulțumim interpreților! Genau. Darf ich fragen? Bitte schön.